Bene, eh, per favore colleghi, se volete prendere posto possiamo cominciare mm, Dragi colegi, vă rog să luați loc ca să putem începe ședința noastră de azi. Tot de la moțiune riguardo... Vom vota moțiunea cu privire la procesul de integrare al Albaniei. Și v-aș ruga să luați loc, fiți drăguți și așezați-vă și vă rog de asemenea să introduceți și cartela de vot în consola dumneavoastră ca să facem un test, să vedem dacă merg consolele și eventual dacă ați uitat între timp să vă reamintesc să vă aduceți cartela. Vă rog, introduceți cartela în consolă ca să facem un test. Deci, haideți să facem o probă, să vedem dacă merg consolele. Apăsați tare de tot pe ce buton vreți dumneavoastră, nu mă apăsați. S-a deschis testul de vot. Suntem 39, 39 de cartele au fost întrerupte, 30 de voturi, deci ceva nu merge. Vrea cineva să spună că nu merge consola de vot? Doamna Marroiten, dacă nu vă merge consola, vă trimitem uh, un tehnician. Dacă sunt probleme, trimitem pe cineva. Vabbè, manca ancora un sacco di gente. E a Brock? In ordine? Bene, allora eh, sì, eh, ci sono ancora molti colleghi che hanno inserito la scheda. Mai sunt o grămadă de colegi care au introdus cartela, dar nu au votat. Che possiamo cominciare. Eh, deve far così. Ah. Puteți ridica și mâna dacă vreți. Va bene. Allora, diamo inizio al... Haideți să începem cu votul rezoluției privind Albania. Începem cu primul alineat, amendamentul 8. Cine este pentru? Ridicați mâna, vă rog. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9, pe două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se aprobă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă, Abțineri se aprobă. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis din partea raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se aprobă. Mergem la amendamentul 20.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 Votăm numai până la cuvântul Democratic Elections. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Mergem mai departe la amendamentul 26 pe două părți. Cine este pentru? Prima parte. Cine este împotrivă? Eu zic că se respinge. Mergem la partea a doua. Vreți să controlăm? Bine. Se deschide votul electronic pentru prima parte a amendamentului 26. S-a deschis votul. 52 de cartele și 49 de voturi. Deci 50 acum. S-a închis votul. 21 împotrivă, 23 pentru. 6 abțineri se adoptă. Partea a doua este caducă. 27 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Mai departe, la amendamentul oral 1, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem la amendamentul 31. Cine este pentru? Este amendamentul 29 nu a fost votat Votat, l-am sărit. Deci, votăm 31. Pentru. La 31. Împotrivă. Abține, se respinge. Mergem la compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. La compromisul 3. Acum cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. La amendamentul 46, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. La 47, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. La 48, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 Votăm electronic. 51. 4 văd că nu au votat, s-a închis votul. 17 la 33, deci se adoptă. 53, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Mă cam obosiți, vă rog să ridicați mâna, că dacă nu, tot timpul trebuie să controlăm electronic. 54. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 55. Am văzut mai multe mâini ridicate, vreau haideți să verificăm. 54, vot electronic cu privire la 54. Vă rog să ridicați mâna pentru că nu reușesc să vă văd bine. 55... 55 de cartele, 52, 52 de voturi, s-a închis votul, 11 la 40. Deci se adoptă 55 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 56. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 57. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. La 59... 59. Cine este pentru? Tutti contrari astenuti, approvato. Împotrivă, abține, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. La compromisul 10, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Mergem la 62, cine este pentru? Cine este împotrivă, abțineri, compromisul 4, pentru? Împotrivă, abțineri se aprobă. Se adoptă. Compromisul 5, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Mergem la amendamentul 73. Cine este pentru? Împotrivă. Deci eu aș zice să verificăm. Deci 73. S-a deschis votul, vă rog. S-a deschis votul. 55 de cartele, 52 de voturi, s-a închis votul. 27 la 24 se respinge. 74. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 75. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 76. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 78. Cine este pentru? Împotrivă? A, nu, aici trebuie să verificăm. La 78 s-a deschis votul. La 78. 55 de cartele, 53 au votat, s-a închis votul. 21 la 31. Deci, mai e cineva care e împotrivă. Bine, 22 la 31. Dar oricum, se adoptă, pentru că sunt mai mulți care au votat pentru. Mergem la 79. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. La 80. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 81. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 82. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 83. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. La compromisul 6, cine este pentru? Cine este împotrivă? Eu zic să mergem la compromisul 7, se adoptă, vedem compromisul 7, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă, mergem la 92, amendament oral, cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă la 93 și 94. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge la 95 la 93 și 94 s-a cerut verificare electronică. Să deschizi votul. 93-94, deci vot electronic. 56 de cartele, 52 de voturi, 53 de s-a închis votul, 28 împotrivă, 25 pentru, deci se respinge. La 95 îl votăm, da. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Păi, iar controlăm. 95 s-a deschis votul. 56 de cartele, 53 de voturi, 54 acum s-a închis votul, 25 la 26, deci cu un vot s-a adoptat. Oricum, a transmis că votează pentru, deci 27 la 25, deci tot se adoptă. Mergem mai departe la amendamentul 100. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri se respinge. Compromisul 8, cine este pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Mergem mai departe la 102, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă la 98. Nu este caduc, așa este, pentru că l-am adoptat pe 102. La compromisul 9, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă la 105 acum pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge, după părerea mea. 106. <clears throat> Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Se respinge 108. Na, e, de ca, e caduc, așa este, pentru că l-am adoptat compromisul nou. La 109, pe două părți, acum prima parte, cine este pentru? La 109, împotrivă, abțineri, după părerea mea se respinge. Haideți să vedem. 109, partea 1, s-a deschis votul. <clears throat> șapte de cartele, 55 de votanți avem. S-a închis votul. S-a închis votul. 20 de la 33 se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 110 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 111 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 112 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Mergem acum la 114. Compromisul 9, deci este inclus. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A 3, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4, aici, fără îndoială, deși nu este pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 5, pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă 6. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă 7. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă la 1. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 2. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Votăm electronic la propunerea, um, întreaga copropunere. S-a deschis votul. S-a deschis votul. 61 de voturi, 50, nu 61 de cartele, 59 de voturi, 60 acum. S-a închis votul. Deci 59 au votat din 60. 59 pentru, 1 împotrivă, Zero abțineri. Felicitări, domnului raportor. S-a adoptat rezultatul nostru. Votiamo. Complimenti al relatore. Votiamo. Felicitări raportorului. Mergem și votăm acum rezoluția cu privire la integrarea privind procesul de integrare a Kosovo. Amendamentul 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Pe două părți. Amendamentul 31. Pe trei părți chiar. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Partea a treia. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se respinge. Păi, e limpede ca lumina zilei. 30 și 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 34. Haideți să votăm pentru toate părțile care sunt trecute acolo. 34. Cine este pentru? Împotrivă. Votăm electronic la 34. Toată lumea, haideți, toți. Deci avem, votăm monobloc, votăm o singură dată pentru acest articol, 63, avem 63 de cartele, 62 de voturi, s-a închis votul, 26 au votat pentru, 35, 35 plus 1 împotrivă. Deci, cine este respinge? Cine, la 35 cine este pentru, împotrivă, Abține? eu zic că se respinge, dar... Deci, încă o dată, la 35 s-a deschis votul la 35. La 35 s-a deschis votul, spune președintele. 63 de cartele. 61 31 voturi, s-a închis votul la 35, 31 pentru, 27 împotrivă, se adoptă. La 36, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 37, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 38, pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 39. Vreți să luați cuvântul, vă rog? Da, domnule președinte, deci nu înțeleg nimic din votarea asta pentru că se pare că aveți probleme la lista de vot și tot timpul vă întrerupeți. Deci, nu... PPE-ul are probleme cu lista de vot, deci nu vă înțeleg, nu urmăresc bine modul în care decurge votarea, că nu pricep nimic. Deci se plânge că PPE-ul, deci, încurcă lista de vot. Deci, deci, haideți să ne concentrăm și dacă ne concentrăm facem liniște în sală ca să putem să ne concentrăm așa încât i-aș ruga pe colegii mei dacă dau indicații de vot numai să ridice mâna, nu mai și vorbiți. Deci ridicați degetul mare sus sau degetul mare în jos ca să știe că să voteze și atât. Mergem la 40. Deci cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. La 41 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. La 42. Votăm. Sunt mai multe părți, dar vom vota o singură dată. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 43. Și aici avem uh, mai multe părți, dar vom vota la grămadă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge la 44 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. La 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Eu zic că nu sunt sigur ce președintele, nu sunt convins că s-a respins. Haideți să votăm. S-a deschis votul la 45. Sunt două părți, ce președintele. La mine, pe lista de vot, vicepreședintele, sunt două părți. Ba nu. Votăm o singură dată. 63 de cartele introduse, 62 de voturi, s-a închis votul. 29 la 33, deci se adoptă. 46 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 48 Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 49 pe 3 părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. E, aici aș zice eu că să votăm. 49. Prima parte. S-a deschis votul la prima parte. La 49. Vot electronic, da? Votăm prima parte de la 49, 64 de cartele, 63 de voturi, s-a închis votul, 34 împotrivă, 28 pentru, deci se respinge. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Partea a treia, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 50 acum. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 51 și aici toate părțile votăm la grămadă. Pentru? Împotrivă? Abțineri, se respinge 52, 53, cine este pentru? Cine este împotrivă? Nu, n-am, n-am priceput. Votăm electronic 52 și 53. Vă rog frumos să votați 52-53 electronic, da. 64 de cartele, 62 de voturi, s-a închis votul, 28 la 31, 31 pentru, se adoptă, 54. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 55. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 56. 56, da. 56 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 57 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 58 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 59 votăm uh, toată dată Pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 60. Cine este pentru? Potrivă? Abțineri se respinge. 62. 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 61. Votăm o singură dată. Cine este pentru? Împotrivă abțineri. Mie mi se pare că e adoptat. Da, dacă vreți, facem o verificare. Haideți să verificăm. 61, deci votăm electronic, s-a deschis votul. 64 cartele, 61, 62 de voturi acum. S-a închis votul. 30 împotrivă, 3, 29 pentru. Deci, la 31 de fapt, deci cu o diferență foarte mică nu trece acest amendament, 64 pentru împotrivă, abțineți, adoptă, 65 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 66 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul Stați așa, zice președintele, se respinge. Mă iertați. Am văzut bine, dar uh, am zis prost, mi-a ieșit altceva pe gură. Se respinge. 66 se respinge. 67. Bine. Cineva a cerut ca la 66. Deci s-a cerut un control electronic pentru votul la amendamentul 66. S-a deschis votul? 66 votăm, da? 66. 66. Mai zic o dată, da? 66, votăm. 64 de voturi, 63. 44 împotrivă, 19 pentru se respinge. 67. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 72. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se respinge, 73 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 74, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 75 și și 106, pe două părți votăm aici, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua, cine este pentru? Împotrivă. Aici n-am priceput, nu-i foarte clar. La partea a doua de la 75-106 votăm electronic. Partea a doua. 64 avem cartele. 61 de voturi. 62 acum. S-a închis votul. 34 împotrivă 28 pentru de deci se respinge. 29 pentru, mă rog. 76 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 77, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 80 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 82. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 83. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 84. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge 85 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge 86 pentru. Împotrivă. N-am înțeles. Haideți, votăm electronic la 86. S-a deschis votul. ...64 de cartele, 63 de voturi, s-a închis votul 30 împotrivă, 33 pentru, deci trece amendamentul. 87 pentru. A, nu. Mă iertați, stați așa, aceste amendamente de, sunt caduce, sunt președintele, mergem la 89. 89. Pe mai multe părți, dar vom vota, vom vota cu totul. Deci pentru. Potrivă. Abțineri se respinge. 90 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Mergem mai departe la al doilea compromis. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 97. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 98 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 99 pe două părți, prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 100 s-a retras, 101 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 102 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 103 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 104 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, compromisul 3, cine este pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă la 112. Cine este pentru? Votul împotrivă abțineri se respinge, 113 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 114 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 115 pentru, nu, mă iertați, am greșit eu, zice președintele, am adoptat amendul 113, așadar 115 este caduc, mergem la 116. Pentru. La 116 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 117 pe două părți, prima parte, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Partea a doua, 117. Cine este pentru? Partea a doua, împotrivă? Abțineri? Eu zic că se adoptă. Nu e clar, nu? Hai, partea a doua la 117 să votăm electronic. S-a deschis votul. 64 cartele, 62 de voturi, s-a închis votul. 20 împotrivă, 40 pentru, deci o majoritate clară, dar atunci n-ați ridicat mână. Am ghicit așa, pe ghicit am luat-o, se adoptă 118 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge, 119 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Sunt caduce. Este ca, Formă, este retras 120, mergem la 121 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. să, amendamentul oral acum, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 122 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 123 pentru împotrivă, trebuie să supun la vot pentru că nu mi-e clar. 123, votăm electronic, s-a deschis votul. S-a deschis votul. 64 de cartele, 62 de voturi, s-a închis votul. 28 împotrivă, 34 pentru, se adoptă. 124, cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 126 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 127 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 128 pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea, nu, pardon, se respinge ce președintele. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, Verificăm partea a doua de la 128 cu vot electronic. S-a deschis votul. 64 de cartele, 63 de voturi, s-a închis votul. 22 la 41 trece. Se adoptă. 129 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 130 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 131 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 132 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 134 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul oral 2 pentru, cine este? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 135, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 138, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 136, 100 60 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 137. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. S-a retras 139, s-a retras 140, mergem la 141, cine este pentru? Împotrivă. Nu, nu, nu înțeleg, zice președintele, mă iertați, eu nu văd bine. Nu ridicați bine mâna. 141. S-a deschis votul. Șaizeci patru de cartele, 63 de voturi, s-a închis votul. 17 împotrivă, 45 pentru majoritate mare, dar nu ați ridicat mâna și nu v-am văzut. Trece. 142 pentru împotrivă. Abțineri se respinge. 143. Cine este pentru? Deci, a cerut cineva verificare electronică la 142. 142. S-a deschis votul. 64 de cartele, 63 de voturi. S-a închis votul. 40 împotrivă, 23 pentru. Se respinge. 143 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 145 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 147 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 148 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. 149 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. O, verificăm. 149. S-a deschis votul electronic. 149, 64 de cartele, 62 de voturi, s-a închis votul. 33 împotrivă, 28 nu, 34 împotrivă, 28 pentru, se respinge, 150 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 151 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 152 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 153 și 154, 155 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 156. Era limpede, totuși. 154, 55, 55. Votăm electronic pentru control aceste trei amendamente. 153, 154, 155, 64 de cartele, 61 de voturi, s-a închis votul, 42 împotrivă, 18 pentru, deci cum vedeți se respinge. 156. Da, 156 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 157. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 158. Pentru. Stați așa. Împotrivă. Abțineri se respinge. 159. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 161 pentru. Împotrivă. E caduc. L-am adoptat pe 100... Deci 136 a fost adoptat, 161 este caduc, mă iertați, spune președintele, o iau mai ușor. 162, 163, 164. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 165, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 166, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 167, cine este pentru? împotrivă, abțineri se respinge. 168 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Mergem la considerentul A, 17, considerentele A, 17 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. La 20 acum. Nu, l-am adoptat pe 19, deci l-am respins. Atunci 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 22. Deci votăm electronic. La 21 s-a deschis votul. Era limpede, da. La 21, da? Din când în când mai și controlăm. S-a închis votul. 46 la 12 se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A, nu, E mai degrabă da decât nu. 26. Votăm la 26, votăm electronic. La 60, avem 63 de cartele, 62 de voturi, s-a închis votul. 16 la 42. Se adoptă. 26 pentru nu, asta e 26, zice președintele, pardon, 27 pe două părți, prima parte. Pen împotrivă? Se respinge. Partea a doua, pentru. Împotrivă? Se respinge. 28. Pentru. Împotrivă? Eu zic să controlăm 28, s-a deschis votul electronic de control. și trei de cartele, 61 de voturi, s-a închis votul. 27 împotrivă, 34 pentru se adoptă, 29 pentru împotrivă, abțineri se respinge. La 1 acum, pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 2, pentru, împotrivă. Bine, votăm electronic la 2. S-a închis votul? 27 împotrivă, 33 pentru, se adoptă. 3. Amendamentul 3, deci 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 4 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, se retrage 7-8, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge, Votăm pe părți separate amendamentul 9, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Da. Haideți să vedem prima parte. La 9, vot electronic de control. S-a deschis votul. 63 de cartele intruse, 61 de voturi, s-a închis votul. 28 împotrivă, 28 la 28. Ah, Autala a spus că este pentru, deci 29 la 28. Trece. Partea a doua a amendamentului, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 10, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 11, pentru? Împotrivă? Abțineri eu zic că se adoptă. La 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 15 și 16. Da, da, așa e, așa e, se adoptă, se adoptă. Am zis eu, aiurea. Dar mâinile le-ați ridicat, le ridicat bine. La 15 și la 16. Pentru? Împotrivă? Se respinge? Votăm electronic final. Votul electronic final. Să deschizi votul. ...63 de carte, ale 61 de voturi. S-a închis votul. 14.45. 46 plus votul electronic care nu funcționează. Felicitări uh, raportorului. Doamne raportor, se adoptă. Trecem acum Trecem la votul privind raportul privind Islanda și începem cu amendamentul oral 3. Pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul oral 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 15. Pentru. Împotrivă. Țineri se respinge. 16 se caduc. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Primul compromis pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Mergem la amendamentul 21. Pentru. Împotrivă. Ce facem? Votăm electronic pentru că nu înțeleg. La 21. Votăm electronic. S-a deschis votul. 60 de cartele, 57 de voturi, s-a închis votul. 34 împotrivă, 22 pentru, se respinge. 22, cine este pentru? Împotrivă, abține, se respinge. Compromisul 2, s-a deschis votul, nu, cine este pentru, ce președintele, împotrivă, abțineri se adoptă. La amendamentul 27, cine este pentru? Împotrivă, Abțineri se adoptă. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 3 pe două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Nu se de acord. Bine, atunci. Deschidem votul electronic de control la compromisul 3, partea a doua. S-a deschis votul. 59 de cartele, 56 de voturi. S-a închis votul. Se respinge, deci cu 30 la 26 de voturi. 31. Partea a doua a fost respinsă, spune președintele. Deci votăm la 31. La 37 atunci pentru că toate celelalte decade sunt caduce deoarece s-a adoptat prima parte a compromisului 3. Deci la 13 așadar. Pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 38 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Mai departe la compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă. La compromisul 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. La 45, acum cine este pentru, împotrivă, se respinge. 46, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 47. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 48. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Mergem la la considerentul 2, Brock, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 3, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 4, cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 5, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 7, pentru? Împotrivă abțineri se respinge, 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul oral 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și amendamentul oral nu, spune președintele. A, ah, nu, pardon, s-a adoptat, spune președintele. Amendamentul oral 1 a fost adoptat. Trecem la amendamentul oral 2. Pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Votăm acum final tot textul. S-a deschis votul. 56 de cartele, 54 de voturi, s-a închis votul, 1 împotrivă, 0 abține, 53 pentru. Felicitări, domnule raportor, și s-a adoptat rezoluția. Ultimo, ultimo voto. Trecem acum la ultimul vot. Sistemele de navigație prin satelit. Amendamentul 1. Amendament oral. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul oral 2. Cine e pentru? 4. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 5. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 6. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 7. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 8. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Cine pentru? Împotrivă. Am spus 10, spune președintele, am vrut să spun 9. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 10, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum avem votul final, electronic. S-a deschis votul. ...56 de cartele, 35 de voturi, doamna Omen Reuten este pentru. Domnule președinte, vreau dar să vă spun că am început la timp și am fost foarte, a fost foarte eficient, așadar vă felicit. Mulțumesc, mulțumesc, spune președintele. Uneori este atât de plăcut să primești un compliment de la o doamnă drăguță. Așadar, 48 de T, 3 împotriva 41 pentru, 4 abțineri, așadar se aprobă, se adoptă și felicitări raportoarei. Astfel am încheiat voturile pe ziua de azi. Avem câteva minute, 3 minute pauză și continuăm peste 3 minute.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 Do you know when when the the on They're preparing it today. Okay. But I mean, people have the amendments. I mean, they see basically the compromise text of what was in the working document. Yeah. That's the text. arrivato l'estate anche a Bruxelles. Eh sì, <laughs> sì, sì, comincia a fare un po' di caldino. Ma mi hanno detto che ci sono stati 15 gradi. Bene, va bene allora. Eh, cari colleghi, possiamo per favore prendere posto per dare inizio all'audizione del dottor Mingarelli. Vice... Dragi colegi, vă rog să luați loc. Dorim să continuăm acum și să urăm bun venit domnului dr. Minarelli, vicedirector din partea Comisiei, care este responsabil pentru statele uh, din zona Mediteranei și care ne va vorbi despre dezvoltarea relațiilor noastre cu Libia. Libia nu este parte a mecanismelor din politica de vecinătate, Așadar, relația cu Libia este una cu totul specială. Această reuniune se leagă și de reuniunea din septembrie 2009 și ianuarie 2010 discutăm în mod uh, periodic despre aceste lucruri și primim rapoarte periodice despre um, stadiul acestor relații. Avem o responsabilitate comună împreună cu partenerii și colegii noștri de la comisie uh, a, care desfășoară negocierile, negocieri pe care le-am monitorizat cu mare atenție și ne dorim ca adaptările uh, dispozițiilor să țină cont de drepturile omului. Vă mulțumesc, domnule, pentru că ați venit la această reuniune um, președ, și anume președintele delegației pentru relațiile cu statele din Maghreb. Nu vreau să mai prelungesc lucrurile și fără să mai lungesc lucrurile dau cuvântul domnului dr. Mingarelli. Vă rog, domnule. Este a patra oară când îmi dați posibilitatea de a vă vorbi despre noul acord cadru între Uniunea Europeană și Libia și aș vrea să vă mulțumesc uh, pentru că ne-ați adresat această invitație în așa fel încât să vă putem împărtăși uh, progresele și dificultățile cu care ne confruntăm. Este clar că vom continua să vă stăm la dispoziție pentru a vă vorbi despre dificultățile cu care ne confruntăm și pentru a vă asculta părerea în privința modului celui mai bun în care putem depăși dificultățile conform articolului 218 al tratatului care cere Comisiei să implice cât mai mult Parlamentul în negocierea acordurilor. După cum știți, am primit mandatul de a negocia un acord cadru al Consiliului în iunie 2008 și am început negocierile în noiembrie 2008. Între noiembrie 2008 și iunie 2010 au decurs 10 ședințe de negocieri, alternativ la Tripoli și la Bruxelles și pe 8 și 9 iunie s-a desfășurat cea de-a opta ședință de negocieri la Tripoli, pardon, cea de-a șaptea. Care este stadiul negocierilor? Am încheiat provizoriu trei titluri din viitorul acord. Aceste trei titluri, în privința cărora există un acord provizoriu, sunt principiile generale care vor sta la baza relației noastre, cooperarea financiară, cu alte cuvinte, care sunt instrumentele financiare de care vom dispune pentru a stabili cooperarea financiară și tehnică și, în sfârșit, prevederile instituționale și generale. Cu alte cuvinte, am căzut de acord în privința arhitecturii instituționale a viitorului acord. Am încheiat provizoriu negocierile cu privire la aceste trei titluri. În uh, cursul celei de-a șaptea ședințe am negociat toate titlurile, cu excepția celor trei titluri pe care le-am menționat și cu excepția titlului cu privire la comerț și cooperarea reglementară, Titlul în privința căruia nu am putut uh, supune un proiect de text prietenilor noștri libieni. Colegul nostru care se ocupă de acest text trebuie să obțină încă aprobarea statelor membre. Cât privește titlurile negociate acum circa o săptămână în Libia, am realizat progrese importante, în special în privința dialogului politic, titlul referitor la dialogul politic, cooperarea economică și cooperarea sectorială. Titlul în privința căruia negocierile au fost cele mai dure este acela referitor la comerț. Evident, și spun evident pentru că nu este nou, existau uh, foarte multe obstacole în calea găsirii unui acord și spun evident pentru că în marea majoritate a acordurilor pe care le negociem cu țări partenere ca Rusia, Ucraina, țările din Caucaz, Siria, cu care am încheiat negocierile, dar cu care nu am semnat acordul, Irak, Irakul cu care am încheiat acordul, dar nu l-am parafat, în toate aceste negocieri, deci partea care a fost cel mai greu de negociat a fost de fiecare dată partea comercială. În ceea ce privește partea referitoare la dialogul politic, partenerii libieni au fost deschiși față de preocupările noastre și au fost receptivi la propunerile pe care le-am făcut. În felul acesta putem spune că am încheiat practic negocierile cu privire la dialogul politic. Libia a acceptat să existe un dialog cu privire la drepturile omului și democrație. În ultimii ani am uh, stabilit uh, un astfel de dialog cu toți partenerii. La începutul negocierilor nu era deloc clar că vor accepta, însă au acceptat până la urmă instituirea unui dialog cu privire la drepturile omului și democrație. Au acceptat de asemenea propunerile noastre în ceea ce privește lupta împotriva armelor de distrugere în masă, în ceea ce privește lupta împotriva terorismului de asemenea. Și au acceptat de asemenea clauza noastră standard cu privire la drepturile omului. E o clauză esențială care spune că fiecare parte poate suspenda aplicarea acordului dacă consideră că cealaltă parte nu își respectă angajamentele în ceea ce privește respectarea principiilor legate de democrație și drepturile omului. Una este să înscrii o astfel de dispoziție într-un acord, alta este să o aplici. Și vă pot spune că am amintiri foarte vii în uh, memorie care nu se referă la Libia. Libienii continuă să aibă rezerve atunci când le cerem să se insereze în acord o referință la Tribunalul Penal Internațional. și statutul de la Roma. Ne-au spus că nu intenționează să uh, fie parte la statutul de la Roma. Dorim să încheiem un compromis în așa fel încât libienii să accepte caracterul inacceptabil al impunității în cazul crimelor celor mai grave din punctul de vedere al comunității internaționale, genocidul, crimele împotriva umanității și crimele de război. E vorba despre inserarea în, textului, în textul acordului, inserarea unei referințe la angajamentul nostru comun în așa fel încât crimele cele mai grave din punctul de vedere al comunității internaționale, cele pe care le-am menționat, să nu rămână nepedepsite. Mi se pare singurul compromis la care am putea ajunge cu partenerii libieni. Însă ne-au spus clar că, din punctul lor de vedere, nu se putea vorbi despre o referire la statutul de la Roma și la Tribunalul Penal Internațional și nu este singurul partener care ne spune acest lucru. Negociem acorduri cu numeroase țări, inclusiv cu țări considerate parteneri importanți ai Uniunii Europene și numeroase țări refuză să se refere la Tribunalul Penal Internațional. În ceea ce privește acordul politic, există un acord în privința tuturor aspectelor și nu este o reușită mică în ceea ce privește migrațiile, există mai multe puncte care rămân dificile. Primul punct dificil este problema readmiterii imigranților ilegali care nu sunt cetățeni libieni, ci care tranzitează prin Libia. Și amintesc despre ce este vorba. Încercăm, în general, să încheiem cu țările terțe, țările vecine, acordul de readmitere. Țările partenere acceptă în general relativ ușor să primească pe teritoriul lor imigranții ilegali care au fost prinși pe teritoriul Uniunii Europene și care sunt cetățeni ai țării respective. Cu alte cuvinte, libienii ar accepta fără probleme să îi accepte pe libienii care au fost uh, surprinși uh, în ședere ilegală pe teritoriul Uniunii, însă nu accepte, nu acceptă să îi primească uh, pe uh, cetățenii din Africa subsahariană care au uh, ajuns uh, pe coastele noastre. Trebuie să acorde, deci cetățenii din țările terțe, însă ne-au spus clar că din punctul lor de vedere este un punct inacceptabil. Negociem din 2003 cu Marocul un acord de readmitere și uh, nici cu marocanii nu reușim să ajungem la un acord în privința readmiterii cetățenilor din țări terțe. Asta pentru a vă da de înțeles că nu este o situație specifică Libiei, este o problemă cu care ne confruntăm în uh, negocierile cu majoritatea vecinilor noștri. Mai există o problemă legată de gestiunea fluxurilor migratorii și anume tratamentul solicitanților de azil. Sigur că insistăm pentru ca Libia să asigure protecția celor care cer azil politic și cerem ca Libia să accepte principiul nereturnării, însă Libia nu este parte la Convenția de la Geneva din 1951 și ne-a spus clar că nu are intenția să adere la această convenție în perioada imediată următoare și nu vrea să facă referire la textul acestui, uh, acestei convenții în acord. Este o dificultate majoră pentru că noi am dori ca prin semnarea acestui acord cadru să facem progrese în ceea ce privește protecția solicitanților de azil și a refugiaților în Libia și după cum știți, știți sunt numeroși. Este un alt uh, punct uh, blocat uh, la care lucrăm în încercarea de a găsi un posibil compromis. Trebuie să vă spun că Libia a acceptat totuși să se refere la nereturnarea imigranților care au nevoie de protecție internațională. Nu recunosc conceptul de refugiați, dar acceptă ca în textul acordului să se facă referire la necesitatea de a nu îi returna pe migranții care au nevoie de o protecție internațională. S-a făcut, deci, un pas înainte, nu am obținut ceea ce doream și ceea ce ne cere să obține mandatul nostru, dar am reușit să facem un pas înainte. E clar că în ceea ce vește politica imigrației și a vizelor, libienii ne cer un acord pentru a se felicita acordarea de vize pentru șederea anumitor categorii de cetățeni libieni, șederea pe termen scurt pe teritoriul Uniunii. Însă nu avem un mandat din partea statelor membre pentru a insera o astfel de clauză. În sfârșit, există și partea comercială și, după cum vă spuneam deja, suntem departe de a fi obținut ce doream. Există două tipuri de dificultăți Colegii noștri care negociază partea comercială ne spun că, pe de o parte, Libia nu a fost uh, foarte deschisă la comerțul internațional în ultimele decenii și, ca atare, nu prea vorbește același limbaj. Există concepte de bază în acordurile comerciale care trebuie să fie explicate partenerilor noștri libieni și în acest domeniu plecăm deci de la zero și ca atare durează mai mult decât ar dura negocierile cu parteneri care sunt uh, buni cunoscători ai negocierilor comerciale. E vorba despre puncte relativ uh, tehnice. Al doilea aspect ar fi că ne-am dorit ca Libia să se angajeze clar să înscrie în acest acord principiile Organizației Mondiale a Comerțului. Și din acest punct de vedere, partea libiană ezită. De asemenea, libienii ezită să accepte clauza standstill cu privire la uh, taxele vamale în perioada negocierilor. Este de asemenea un principiu de bază în negocierile comerciale, însă și în această privință libienii nu consideră că este ceva evident. Se pare că își revizuiesc legislația economică, mai ales în ceea ce privește taxele vamale și uh, din acest motiv uh, ezită, uh, sunt reticenți în aceste negocieri. Avem deci o adevărată dificultate în domeniul comercial. Colegul meu care se ocupă de acest capitol Uh, încearcă să prezinte cât mai bine aceste chestiuni partenerilor libieni. Vom organiza uh, evenimente la Bruxelles prin TAIEX în special pentru a îi familiariza pe colegii libieni cu achiul comunitar în anumite domenii și uh, organizăm numeroase întâlniri tehnice între ședințele de negociere pentru a avansa cât mai repede. Într-adevăr, cele două părți și-au reiterat obiectivul de a încheia negocierile dacă se poate înainte de sfârșitul acestui an. Este un obiectiv ambițios pentru că nu mai e mult până la sfârșitul anului, însă dacă vom reuși să strecurăm trei ședințe de negocieri în septembrie, la mijlocul lunii noiembrie și în decembrie, nu este imposibil să reușim să încheiem negocierile pe majoritatea punctelor uh, încă în suspans la sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor. Insist asupra faptului că există câteva aspecte politice care sunt uh, delicate și există de asemenea anumite incertitudini în ceea ce privește partea comercială a negocierilor. Cam astfel aș putea să rezum stadiul negocierilor și închei spunând că mi se pare important să încheiem acest acord Chiar dacă nu vom obține câștig de cauză în privința tuturor punctelor care ne interesează, este clar că astfel vom dispune de o bază instituțională pentru un dialog regulat la toate nivelurile cu parteneri cu care avem interese comune în ceea ce privește lupta împotriva terorismului, în ceea ce privește gestiunea fluxurilor migratorii, în domeniul energetic și în alte domenii, parteneri cu care avem, pe de altă parte, și divergențe. Dacă creăm structurile instituționale prevăzute de un astfel de acord, vom putea să abordăm frecvent la toate nivelurile atât punctele în care avem interese comune, cât și punctele în privința cărora avem divergențe. Vă mulțumesc! Dr. Mingarelli, diamo la parola. Mulțumesc, domnule Mingarelli. Are acum cuvântul doamna Gomes. Timp de cinci minute, doamna Gomes este raportoare din partea Comisiei AFET pentru acordul cu Libia. Vă rog, doamna Gomes. Um, Mulțumesc, domnule Mingarelli, pentru expunere. Aș vrea să vă întreb Dacă ne puteți spune care este baza juridică pentru, pentru aceste negocieri. Știm care este mandatul, însă încă mai așteptăm baza juridică. Salut progresele pe care le-ați menționat, însă iau notă, pe de altă parte, de cele spuse de dumneavoastră și anume de faptul că nu s-a rezolvat încă problema legată de referirea la Tribunalul Penal Internațional. Ne spuneți că am putea să ajungem la un compromis, să vorbim despre impunitatea crimelor celor mai grave. Aș vrea de asemenea să vă cer mai multe detalii în ceea ce privește dosarul imigrație și azil politic. După cum ați spus și dumneavoastră, știm foarte bine că Libia nu a ratificat Convenția Națiunilor Unite pentru Refugiați în 1951. Însă, după cum uh, ați spus, poate că s-ar putea ajunge la un compromis în ceea ce privește solicitanții de azil. Tocmai am aflat însă că altul comisariat pentru refugiați a fost expulzat din Libia. altul comisariat pentru refugiați era prezent acolo de ani de zile și era practic singurul sistem de monitorizare a refugiaților și a solicitanților de azil. Aș vrea să vă întreb care sunt informațiile pe care le aveți în privința acestei decizii recente, care este destul de tulburătoare uh, pentru că era singurul sistem de monitorizare a migranților. Și cât de mari sunt pagubele, cât de mult prejudiciază acest lucru posibilitatea obținerea unui compromis. În ceea ce privește dosarul migranți, Poate că ar mai fi și alte întrebări de pus, însă rămâne de văzut uh, ce veți conveni. Aș vrea să vă întreb dacă ați citit uh, raportul recent uh, al Amnesty International cu privire la Libia. Eu l-am obținut chiar astăzi și nu am apucat să-l citesc, însă în ceea ce privește drepturile omului, mai ales cele cu privire la uh, situația solicitanților de azil și a migranților, se justifică preocupările Uniunii Europene. Aș vrea să vă întreb de asemenea dacă în ceea ce privește capitolul comercial, în privința căruia întrevedeți cele mai mari dificultăți, și ne-ați explicat că este normal pentru că Libia este în afara sistemului OMC și de aceea înțelege destul de greu anumite principii, însă ne spuneți că are uh, voința de a se familiariza cu aceste principii, aș vrea să vă întreb care sunt aspectele care pun probleme în afară de faptul că nu există o foarte mare înțelegere în privința acestei clauze standstill. Cam asta aș vrea să vă întreb deocamdată. Gomes. Mulțumesc, doamnă Gomes. Dăm acum cuvântul domnului Preda timp de 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc foarte mult și pentru generozitatea noastră. Deja trei minute e mai mult decât aș fi sperat. Vă mulțumesc, domnule Lingarelli, pentru descrierea pe care ați făcut-o în legătură cu stadiul negocierilor și Dați-mi voie să insist asupra unui singur punct și fac acest lucru deoarece săptămâna trecută, după cum cu siguranță știți, în Parlamentul de la Strasburg am votat o rezoluție pe marginea acestei chestiuni foarte delicate a execuțiilor care au loc în Libia și aveam informații prate din presa libiană care confirmau executarea în luna mai a 18 persoane uh, printre care și străini și, bineînțeles, că există temerea că acești străini, de fapt, uh, nu au beneficiat de protecție în această țară și în acest context aș fi dorit să știu dacă problema pedepsei cu moartea se află în dosarul cu privire la drepturile omului, pentru că în momentul în care noastră spuneți că s-au înregistrat progrese în ceea ce privește democrația și drepturile omului, prima uh, problemă care îmi vine în minte, prima chestiune la care mă gândesc este dacă sunt de acord să se urnească cât de cât în ceea ce privește democrația, pentru că dacă nu mă înșel, democrația pentru ei înseamnă jamahiri, jamahiria, nu e vorba de democrația pe modelul occidental. Și în al doilea rând mă mai întreba așa cum, dacă tot ați vorbit de drepturile de omului, mă întrebam dacă problema pedepsei cu moartea se situează în acest context, având în vedere că, după cum știm, Libia a refuzat să semneze rezoluția Națiunilor Unite cu privire la moratoriul în legătură cu aplicarea pedepsei cu moartea. Și toate acestea deoarece e o chestiune care ține de problema refugiaților în mod deosebit, dacă ne gândim la persoanele executate în luna mai, se spune, aceasta este informația care a circulat, se spune că erau și cetățeni din Ciad, Egipt și Nigeria și dacă bine am înțeles, pe de altă parte, regimul lui Gaddafi are relații foarte bune cu junta din Niger. Se pare că există chiar un uh, un fel de um, prietenie cu capitanul din, care conduce țara Niger, însă există și alți străini care se află pe teritoriul libian și care resimt mai mult decât ceilalți uh, faptul că sunt expuși unor riscuri uh, din voința autorităților. Deci problema și întrebarea este una simplă, adică pedepsa cu moartea și statutul străinilor în acest context se situează pe agenda discuțiilor privind drepturile. Vă mulțumesc! Grazie. Mulțumesc, domnule Preda, ați respectat și timpul care v-a fost alocat și trebuie acum să dau cuvântul doamnei Lochbiller timp de trei minute, după care eh, domnul Milan. Vă rog, doamnă Lochbiller. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să mă refer la situația drepturilor omului. Domnule Mingarelli, ați spus că ați avut și succese, pot să vă felicit pentru acestea. Uh, e foarte bine să aveți un dialog pe tema drepturilor omului, dar ați spus și că în ceea ce privește clauza standard pentru drepturile omului care a fost acceptată, importantă este acum implementarea, punerea în aplicare. Ce se va schimba concret pentru oamenii din Libia prin implementarea acesteia? Ați spus că Libia nu vrea să ratifice Convenția de la Geneva, dar a declarat că este pregătită să nu mai returneze refugiații uh, din alte țări. Dar uh, dumneavoastră vă gândiți și la, și ați discutat și despre modul în care acești oameni care rămân în Libia sunt tratați, pentru că noi am văzut multe documente din care reiese că aceste persoane uh, uh, trăiesc în condiții foarte proaste și că le sunt încărcate grav drepturile omului. Uh, de asemenea, problema aceasta tabu a neratificării statutului uh, Tribunalului Penal Internațional. Am avut la începutul lunii o reuniune la Kampala în care a avut loc reuniune la Kampala pentru revizuirea statutului Tribunalului Penal Internațional și acolo um, există o nouă definiție a războiului de intervenție Uh, nu, oare ar fi aceasta o posibilitate pentru a discuta din nou, a ridica din nou problema în discuția cu autoritățile uh, libaneze? Pentru că există și multe alte guverne în uh, Africa care au o altă poziție față de Tribunalul Penal Internațional. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Lockbiller. Acum are cuvântul domnul Milan Mon. Trei minute. Grazie, signor Mingarelli, por venir otra vez al Parlamento. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Mingarelli, pentru că ați venit încă o dată în mijlocul nostru pentru a ne spune cum merg negocierile cu Libia. Am mai multe întrebări. Prima, puteți să ne furnizați mai multe informații despre aspectele instituționale ale acordului. Cred că s-au făcut oarecare progrese, dar ar dori să știu mai multe. În al doilea rând, mă îngrijorează faptul că readmiterea imigranților din state terțe este uh, în continuare uh, acceptată de Libia. Acesta e un precedent foarte, foarte rău pentru viitorul negocierilor. Și în al treilea rând aș dori să știu care este stadiul lucrurilor în ceea ce privește readmiterea migranților libieni, populația este foarte scăzută în Libia, densitatea populației foarte scăzută față de alte țări, așadar un acord de readmitere care să-i acopere doar pe refugiații uh, libieni, nu cred că ar fi foarte interesant. Aș dori să știu care este situația libienilor care merg în Italia și care încearcă apoi să se întoarcă. Aș dori de asemenea să aflu mai multe despre atitudinea față de Uniunea pentru Mediterană. Mi se pare că acest lucru indică faptul că Gaddafi nu a fost niciodată în favoarea procesului de la Barcelona. Aș dori să știu mai multe despre acest subiect. Am înțeles, de asemenea, că mâine un reprezentant al guvernului spaniol va călători în Libia. Este parte a contextului negocierilor uh, europene? Mulțumesc, domnule Milan Mon fare un cal... Înainte de a continua dezbaterea, doresc să urez bun venit și să salut în mod călduros o delegație a Parlamentului indonezian, care este condusă de domnul Kemal Aziz Estamboel, care este președinte al primei comisii. Dumnealor sunt prezenți astăzi aici la Bruxelles în cadrul unei reuniuni parlamentare între Parlamentul nostru și Parlamentul lor și le doresc așadar ca această reuniune să fie una productivă, să fie una rodnică și să produc uh, rezultate interesante pentru evoluția relațiilor noastre și, în mod deosebit, să ne ajute să ne înțelegem mai bine unii pe ceilalți. După cum știți, există un acord de parteneriat și de cooperare între Uniunea Europeană și Indonezia, care a fost semnat în anul 2009 și care astăzi, prin prezența noastră aici, dacă mi permiteți, sper să se poată dezvolta pe mai departe și sper că acest acord să ducă la avantaje eh, de ambele părți. Dau acum cuvântul colegului nostru, domnul Kirilov, timp de trei minute. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru această informare detaliată pe care ne-ați furnizat-o. Eu nu am nicio întrebare anume. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Probleme comerciale, probleme cu Tribunalul Penal Internațional, probleme cu readmiterea migranților ilegali, acesta, de fapt, acesta din urmă poate să fie utilizat ca un instrument, pentru că un uh, regim laxist de, de, de invitare a imigranților în Libia dacă această situație nu se rezolvă, atunci pot să folosească acest punct pentru a ne șantaja, într-un fel. Și vreau să vă întreb care este interesul nostru, care este obiectivul nostru în încheierea acestui acord. S-a spus că pune bazele instituționale pentru dialog. Bine, ați avut deja șapte runde de negociere, deci există un dialog, dar ce s-a rezolvat prin acest dialog? Ce s-a obținut? Nu vă învinesc nici pe dumneavoastră, nici comisia. Am uh, experiență bogată, monitorizând pașii acestui regim, cu cazul foarte, în cazul foarte clar al um, asistentelor medicale din Bulgaria care au fost uh, sem, uh, condamnate la moarte acolo pentru că ar fi infectat uh, copii uh, cu virusul HIV-SIDA în trei luni sărbătorim uh, eliberarea lor datorită acțiunii Uniunii Europene și solidarității de care s-a dat dovadă și în alte părți ale lumii. Dar știm că un astfel de incident poate să se repete oricând. S-a repetat recent cu uh, cazul cetățenilor uh, elvețieni. E, e, un mod de a lua o stateci. Drepturile omului uh, nu sunt respectate, dreptul la un proces echitabil nu există. Uh, îmi pare rău că nu sunt mai optimist, dar cred că ar trebui să avem niște obiective clare, pentru că nu există nicio altă țară cu un regim uh, în care demagogia și dictato- dictatura sunt combinate foarte bine și uh, date fiind toate problemele pe care le-ați menționat, cred că ar trebui să fim foarte precauți și să ne stabilim niște obiective clare pentru relațiile cu această țară, pentru că situația este periculoasă. Nu știu să existe o altă țară care să se comporte într-un astfel de fel, să ia cetățenii ostateci, să um, pună în aplicare uh, pedepsa cu moartea. Așadar, eu aș sfătui să fim prudenți. Mulțumesc, domnule Kirilov. Domnul Epkins, trei minute. Chairman, I'm a Domnule președinte, eu susțin acest acord. Libia are problemele sale și nu se ridică la așteptările pe care le avem întotdeauna. Dumneavoastră, domnule președinte, cu cunoștințe dumneavoastră de istorie, știți că Leptus Magnum în Libia a contribuit la uh, întărirea re- relațiilor acesteia cu Uniunea Europeană. Așadar, eu cred că ar trebui să încercăm să susținem acest acord. Am o întrebare. Marea Britanie, ca și alte țări, dar mai ales Marea Britanie, a avut probleme cu teroriștii care se presupune că veneau din Libia în decursul anilor. Acum, ei, țara aceasta vrea să fie parte a restului lumei, restului lumii, să spunem așa. Sunteți mulțumit de angajamentele pe care și le-au luat în lupta împotriva terorismului? Sunt acestea suficient de puternice, solide vor fi de acum înainte un aliat și nu un dușman în această luptă? Mulțumesc, domnule Atkins. Am să dau cuvântul acum dom- doctorului Mingarelli, dacă reușește să se concentreze în 5 minute pe răspunsuri, ca să putem să trecem în partea a doua a dezbaterii. Încerc să respect timpul. Mulțumesc, domnule președinte. Încep cu întrebările doamnei Gomez. În legătură cu temeiul legal, îmi um, pare rău că trebuie să repet ceea ce am fost rugat să repet deja de vreo șapte sesiuni, și anume că serviciile comisiei vor propune un temei legal la sfârșitul negocierilor, având în vedere conținutul acordului. Deci în momentul în care vom ști ce scrie în acest acord și care este genul de acord care va fi semnat, abia atunci temeiul legal va fi stabilit și eu nu pot decât să vă spun că nu este aceasta o modalitate de a reduce oricum ar fi rolul Parlamentului, ci uh, ori de câte ori are loc o sesiune de negociere, vin și vă prezint pe cât posibil și pe cât de deschis posibil dificultățile care ne confruntăm. Ținem cont de observațiile și de comentariile dumneavoastră, însă, repet, uh, contează Uh, poziția juriștilor și nu am de gând să mă delimitez de ea. Cât privește statutul de Roma și Tribunalul Penal Internațional, aș mai spune că obiectivul nostru ar fi ca toate țările partenere ale Uniunii Europene să adere la acest statut de la Roma și să coopereze cu Tribunalul Penal Internațional. Numai că nu stau așa lucrurile. Există foarte multe țări partenere, unele chiar parteneri de tradiție și unii aliați strategici ai Uniunii Europene care nu cooperează și care uh, sunt parte a acestui statut, nu e singura situație. Negociez uh, nego- acorduri și cu alte țări care sunt considerate parteneri buni, iar ei nici nu vor să audă despre așa ceva. Deci nu e acest motiv ca să renunțăm. Trebuie să explicăm de ce, din punctul nostru de vedere, este important ca acest Tribunal Penal Internațional să fie consolidat însă nu înseamnă că e o chestiune specific libiană, pur și simplu nu corespunde realității. Și în momentul în care spun că deja s-au înregistrat progrese, faptul că libienii sunt astăzi Uh, de acord să prevadă în acest acord uh, angajamentul de a lupta împotriva împreună cu Uniunea Europeană, astfel încât crimele cele mai grave, adică genocidul, crimele de război și crimele împotriva umanității să nu rămână nepedepsite, am considerat că este de de un pas în direcția aceea bună, ceea ce nu înseamnă că suntem mulțumiți, pentru că nu acesta ne este mandatul, ci trebuie să obținem mai mult. Încercăm însă să, să obțină mai mult. Au spus, ei au spus mai vorbim, n-au spus nici nu discutăm și și-au luat ca și alții anumite angajamente, dar au acceptat deci să facă un pas cât de mic în direcția cea bună. În ceea ce privește problemele cu privire la solicitanții de azil și cu privire la refugiați, cum doamna Gomes, n-au în niciun caz intenția de a adera la Convenția de la Geneva din 51, dar și din acest punct de vedere sunt de acord să uh, se referă la nevoia de a asigura o protecție pentru persoanele și pentru migranții care au nevoie de protecție internațională. Deci, nu asta ne-am dorit, suntem mult mai, mult, mult mai ambițioși de atât, dar asta am obținut în acest moment. Uh, și nici aici n-am obținut exact ce ne doream, dar nici nu putem să spunem, cum spuneți dumneavoastră, domnule Kirilov, uh, n-a obținut nimic, uh, circulați, circulați, nu aveți ce să vedeți. Nu e chiar așa. Ignorul în altul comisariat al Națiunilor pentru Refugiați, au închis acest comisariat. Ne-am dus acolo după câteva zile și le-am spus că acest lucru pentru noi este inacceptabil, mai ales într-o țară unde sunt mulți refugiați și mulți solicitanți de azil. Și ne-au explicat că acel comisariat uh, nu funcționa în mod uh, legal, că nu făcuse niciodată demersuri administrative și politice necesare pentru a avea un statut legal acolo. Și eh, mai mulți observatori chiar spuneau că așa este. Deci, din punctul nostru de vedere, este chiar și așa inacceptabil faptul că au închis biroul înaltului comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați și le-am spus acest lucru, cum am știut noi, și în acest moment există o delegație de la Geneva care o să meargă în Libia și care o să încerce să reglementeze situația astfel încât libienii să fie de acord cu deschiderea unui birou al înaltului comisariat pentru refugiați. Nu știu dacă acest lucru va avea un deznodământ pozitiv am discutat însă acest subiect, îl discutăm în continuare și le cerem în continuare să fie de acord să discute cu Agenția Națiunilor Unite. N-am citit raportul Amnesty International, mulțumesc că mi-ați spus de el, o să-l căutăm și ne uităm și noi peste el. Cât privește probleme comerciale, Există problema că ei nu sunt de acord cu înghețarea tarifelor vamale în timpul negocierilor și mai există problema că nu sunt încă siguri că vor să uh, preia în acest acord um, principiile de bază ale OMC. Mai concret, colegii mei mi-au atras atenția că există și probleme în legătură cu funcționarea piețelor publice. Uh, în domeniul serviciilor nu există o strategie națională, deci este foarte greu să-și ia un angajament în ceea ce privește această dezmembrare, în ceea ce privește energia și acolo au probleme și în ceea ce privește schimbul de bunuri, nici aici nu există politici tarifare care să fie clar stabilite, deci nu funcționează pe o bază solidă și nu pot negocia cu un partener. Domnule Preda, da, Știm că există o rezoluție a Parlamentului în legătură cu execuțiile, știm de asemenea, și de altfel am și denunțat și în aceste execuții și am făcut și demersuri la Tripoli, președinția spaniolă împreună cu delegația noastră, dar în cadrul acordului nu există nimic care să aibă um, legătură nici cu abolirea pedepsei cu moartea, nu este niciun moratoriu cu privire la pedepsa cu moartea, ci așa stau lucrurile cu toate acordurile cu țările terțe, deci nu mai am ce să mai vorbim. Dar în cadrul dialogului privind drepturile omului și privind principiile democratice, um, în legătură cu care și-au luat un angajament libienii, de fiecare dată le vorbim de nevoia abolirii um, acestei prevederi și de a institui un moratoriu. Asta facem, de fapt, cu toate țările terțe. În ceea ce privește drepturile omului și cum sunt tratați refugiații în Libia, sunt tratați rău, nu, nu o să vă spun acum că sunt tratați bine, dar nu cred că prin semnarea acestui acord se rezolvă problema milionilor de nefericiți. Domnul Kirilov, trebuie să creăm un temei care să ne permită să discutăm în mod legal și reglementar cu ei. Nu avem cum să le soluționăm diferendele cu ei dacă nu stăm de vorbă. Nu ne apucăm acum să-i amenințăm ca să soluționăm această problemă. Dacă având discuții uh, trebuie să stabilim dacă putem printr o discuție să rezolvăm o problemă? Mă rog, poate că nu toate, dar măcar se prevede o strategie și le putem spune dacă e ceva ce vă interesează, dacă, spre exemplu, vă interesează o cooperare în anumite domenii în legătură cu gestionarea fluxurilor de migratorii, dumneavoastră, dragi libieni, trebuie să renunțați, să mai lăsați de la voi în alte domenii. Dacă nu, Uh, cum vreți să putem înregistra progrese cu libienii? Deci eu nu spun că faptul că există, un, dacă există de mâine un acord, o să ne permite să rezolvăm toate problemele, dar de bine, de rău, vom avea o șansă. În acest moment nici măcar nu avem această șansă. Domnul președinte mă arată că deja am uh, depășit șapte minute. Problema readmiterii, uh, bun, am răspuns deja, avem mai mulți parteneri care nu sunt de acord și nu o să renunțăm să le cerem acest lucru, dar încă o dată nu este o chestiune specific libiană. Readmiterea uh, nerezidenților e aceeași problemă. Până la urmă, ce țară acceptă să preia astfel de non-rezidenți? Prea puține. Și în acordurile pe care le-am negociat cu Rusia și Ucraina am obținut acest lucru, dar, de fapt, au existat niște faze de tranziție de 2-3 ani și pe deasupra au uh, cerut și un acord de înlesnire în ceea ce privește vizele. Nici o țară nu e de acord să-și preia așa non-rezidenții pur și simplu. Vizita președinției spaniole, din câte știm noi, este o vizită cu caracter bilateral, însă vor discuta pe larg în legătură cu cea mai bună modalitate de a rezolva problema cu elvețienii, pentru că nu s-a soluționat toată problema, chiar dacă uh, bietul om a fost eliberat. Obiectivul domnului Kirilov, vă explic, este acela de a crea bazele unui dialog care să ne dea șansele să uh, avansăm. Nu există garanții, dar dacă o șansă există, merită să discutăm subiectul. Dacă nu vorbim, nu vom obține nimic. În ceea ce privește angajamentul privind lupta împotriva terorismului, nu am niciun fel de informații care să-mi permită să vă garantez că fac tot ce le stă în putință pentru a combate terorismul, dar pot să vă spun că în discuțiile pe care le-am avut cu dumnealor, uh, au spus în mod constant că sunt hotărâți să lupte împotriva tuturor formelor de terorism și că sunt de asemenea dispuși ca împreună cu noi să pună bazele unei cooperări concrete pentru a combate terorismul care evoluează în um, um, zona Sahel, acolo unde există Mali, Chad, Niger, deci țările din Maghreb și țările din Africa subsahariană și înțeleg că este necesar să se pună bazele unei forme de cooperare pentru a combate terorismul. Deci, din ceea ce privește aceste angajamente, și-au luat angajamente, dar nu sunt eu în măsură să vă spun dacă își fac și treaba la fața locului. N-am aceste argumente. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi, domnule Mingarelli. Din păcate, sunt obligat ca pentru partea a doua a dezbaterii, având în vedere faptul că trebuie să eh, terminăm la ora 11, mă văd obligat să înjumătățesc timpul eh, pus la dispoziție pentru a lua cuvântul doamna Flotră, timp de un minut și jumătate. Mulțumesc. Tocmai atunci când îmi dați cuvântul, îmi spuneți că ni se înjumătățește timpul alocat intervențiilor. Domnule Mingarelli, sunt foarte șocată când vă aud că uh, ne dați explicațiile acestea cu privire la biroul înaltului comisariat pentru refugiați. Ca și cum n-ați fi auzit că biroul ar fi cerut să îi fie oficializată situația și ca și cum el ar fi fost uh, responsabil de situația actuală. Știu că asta povestesc libierii de ani de zile, însă este fals. Vă rog, atunci când discutați cu parlamentarii, nu ne spuneți așa ceva. Luați legătura cu reprezentanții lor aici pentru a afla de ce au fost expulzați din Tripoli. Nu puteți să ne vorbiți ca și cum i-ați crede pe uh, libieni pe, curând. Este de, pe cuvânt. Este de dreptul șocant. Există țări cu care cooperăm foarte intens, este adevărat, și care nu au ratificat statutul de la Roma. Este adevărat. Nu aceasta este problema. Problema este că în timpul acestor negocieri acrobatice despre care ne-ați vorbit în mod destul de transparent și sunt sigură că vă faceți bine treaba, nu asta este problema. Problema este că atunci când ne vorbiți despre o clauză care ar permite totuși să se țină cont de situații de genocid și așa mai departe, Domnul președinte o întrerupe pe oratoare. În oratoarea nu se mai aude. Principiul de nereturnare este un principiu absolut. Președintele îi uh, taie microfonul uh, oratoarei. Îmi pare rău, spune el, ați depășit timpul alocat intervenției. Vergeate un minut și jumătate. Domnule președinte, sunt prima oratoare care se exprimă din partea grupului meu politic și aș vrea să dispun de un timp minim pentru intervenția mea. Un minut și jumătate, spune domnul președinte. Mi se pare scandalos că nu se poate exprima cel puțin un orator pentru fiecare grup politic în parte. Ne-ați vorbit despre progresele realizate, ne-ați vorbit despre uh, punctele uh, delicate pentru libieni în ceea ce privește Convenția de la Geneva. Până acum, domnul Baron a spus că nu va exista un acord dacă libienii vor refuza Convenția de la Geneva. Astăzi ne spuneți că lucrurile stau altfel. În ceea ce privește uh, Tribunalul Penal Internațional, toți cei care nu vor să compară într-o zi în fața acestui tribunal refuză să semneze acordul, inclusiv americanii. În ceea ce privește refuzul de a asigura protecție celor care au nevoie de protecție internațională, dați-mi voie să râd și să nu fac alte observații. În ceea ce privește altul comisariat pentru refugiați, doamna Flotră a spus deja cum stau lucrurile și nu revin asupra acestui subiect. Cu tot respectul pe care îl datorez unui reprezentant al Comisiei, mă întreb dacă sunteți naiv, dacă vă prefaceți sau dacă vă bateți joc de noi. Nu ați citit ultimul raport publicat de Amnesty International, dar negocierile se poartă de mai multe luni. Am terminat aproape, domnule președinte negocierile se parte cu Libia, au apărut și alte rapoarte și dacă nu citiți rapoartele ONG-urilor, e suficient să citiți articolele din presa internațională în care suntem ridiculizați. Vreți ca negocierile să aibă o șansă să avanseze? Cum credeți că se poate cu Gaddafi, cu care dialogați ca și cum ar fi un democrat. Domnul Gaddafi nu e un democrat. Discutați cu prietenii noștri elvețieni și veți vedea cum stau lucrurile cu dialogul cu Libia, pentru că tocmai au avut o experiență în acest domeniu. Domnul Benerabatu, un minut și jumătate. Doamnă, mulțumesc. Domnule negociator, colegii mei au pus deja multe întrebări legate de drepturile omului, Convenția de la Geneva și așa mai departe. Nu revin asupra acestor subiecte. Aș vrea însă să vă pun o întrebare ceva mai precisă. Ați negociat sau aveți intenția să negociați în ceea ce privește situația femeilor? și aveți garanții în privința drepturilor uh, femeilor și familiei în general? A doua întrebare se referă la poziția Libiei în Maghreb. Ați vorbit despre această poziție geografică în uh, Uniunea uh, Maghrebului? Mulțumesc! Domnul Panțeri, un minut și jumătate. Mulțumesc. Nu am nicio îndoială în privința capacității de negociere a Comisiei. Ni s-a spus că s-au înregistrat progrese și cred că suntem departe de a atinge rezultatele scontate. Optimismul dumneavoastră sper că se bazează pe fapte concrete, însă trebuie să vedem cam care sunt intențiile Europei în ceea ce privește un acord uh, bilateral ne interesează aspectele financiare și comerciale, însă există și problema drepturilor omului și problema imigrației și cred că trebuie să acordăm multă atenție acestor aspecte. Trebuie să încheiem un acord pentru că asta ar facilita lucrurile, însă nu este obligatoriu dacă punctele esențiale sunt absente din acest acord. Aș vrea să vă pun trei întrebări precise. Acordurile bilaterale între stațiile membre pot fi uh, un obstacol, pentru că dacă sunt un obstacol, oare nu ar trebui să cerem statelor să se blocheze aceste acorduri bilaterale până la încheierea unui acord european? A doua întrebare legată de readmitere. Aș vrea să ne explicați ceva mai bine care este punctul care pune cele mai multe probleme pentru a ajunge la un acord. Și a treia întrebare Vă cunosc foarte bine, ați venit de mai multe ori să discutați cu noi, însă avem nevoie și de documente, documente care să prezinte stadiul negocierilor. Avem nevoie și de documente scrise, nu ne putem mulțumi cu intervenții orale. Mulțumesc, domnul Mingarelli, acum pentru comentariile finale. Aveți cuvântul, mai ales după aceste intervenții deosebit de incisive. Pentru doamna Flotră, nu am preluat pur și simplu poziția libienilor în ceea ce privește în altul comisariat. Am spus că am protestat împotriva închiderii biroului și am uh, repetat argumentele false, poate, care ne-au fost prezentate de libieni. Nu am spus în niciun caz că această expulzare este justificată. Le-am spus că trebuie să redeschidă biroul cât mai curând cu putință și le-am cerut să primească delegația de la Geneva care se va deplasa la Tripoli pentru a discuta despre această afacere. Nu am preluat pur și simplu argumentele libiene. Ar fi foarte ușor să vă spun uh, ceea ce au făcut este scandalos și uh, să vă spunem ce le-am spus noi, fără să vă vorbesc și despre punctul de vedere advers. În ceea ce privește clauzele intermediare și despre nerespectarea dreptului internațional, Iau notă de cele spuse de dumneavoastră și voi transmite aceste chestiuni celor care fixează mandatul de negociere, pentru că, într-adevăr, se pune întrebarea dacă putem prelua dispozițiile din dreptul internațional ca atare sau dacă, din când în când, chiar dacă nu obținem ce dorim, putem să ne mulțumim cu o clauză intermediară. E o întrebare uh, care merită pusă dacă sunt naiv, uh, mă prefac sau îmi bat joc de dumneavoastră, puteți să eliminați a treia opțiune și să alegeți între primele două. În ceea ce privește dreptul femeilor și dacă a fost abordată chestiunea, da, ne-au uh, adus femei libiene și vă spun cum s-au petrecut lucrurile. Aceste femei ne-au explicat că statutul femeilor în Libia este mult mai protector decât în alte țări. Noi am protestat și am avut o discuție, așa că vom include o dispoziție care va vorbi despre nevoia de a îmbunătăți lucrurile în ceea ce privește statutul femeilor, drepturile copiilor. Acum, cât privește întrebarea dacă vom obține ce ne-am dorit, nu știu, însă vom discuta. În orice caz, nu acceptă punctul de plecare și anume că situația femeilor în Libia nu este acceptabilă din punctul nostru de vedere și în, din punctul de vedere al valorilor noastre. Acordurile bilaterale, dacă sunt un obstacol sau nu pentru a încheia un acord european, adesea sunt un obstacol, mai ales în ceea ce privește gestiunea fluxurilor migratorii, pentru că atunci când negociezi cu țări ca Libia sau Marocul, în ceea ce privește facilitarea vizelor și uh, readmiterea, ne explică faptul că există în general acorduri bilaterale în domeniul cu spaniolii, italienii și francezii și din punctul lor de vedere, marea majoritate a problemelor sunt rezolvate și din, acea, din această cauză de obicei este greu să negociem acorduri comunitare. În ceea ce privește readmiterea, acceptă să îi primească pe cetățenii libieni care sunt uh, în ședere ilegală pe teritoriul nostru, nu acceptă însă să-i primească pe cetățenii din țări terțe. Adică un imigrant nigerian sau din Burkina Faso care tranzitează prin Libia și ajunge în Europa nu este primit în Libia. Ni se spune că trebuie să ne descurcăm altfel și este unul dintre punctele de blocaj în negocieri pentru că noi le cerem să primească toți imigranții care sunt în situație de ședere ilegală, însă și aici, dacă vrem să avem câștig de cauză, Trebuie să avem o dezbatere mai amplă și să vorbim despre imigrație în general, în general și nu numai din punctul de vedere al securității, ci ținând cont de toate aspectele care țin de această chestiune. În sfârșit, în ceea ce privește documentele, vom reflecta și vom vedea dacă vă putem transmite documente scrise. Nu pot să vă dau acum un răspuns, trebuie să discut cu Consiliul pentru că se negociază un mandat al Consiliului. Însă iau notă de observația dumneavoastră. Vă mulțumesc! proficuo. Mulțumim domnului Mingarelli, a fost o întâlnire rodnică, chiar dacă subiectul este unul foarte delicat și de asemenea s-a discutat suficient. Vom avea și alte ocazii ne mai întâlnim cu dumneavoastră pentru a, a discuta în amănunt. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră. Haideți să schimbăm prezidiul. Trecem la următorul punct și îl invit acum pe domnul Morel, reprezentant special al Uniunii Europene pentru Asia Centrală, să prez- prezint aici la prezidiu. Bine, allora lo chiamiamo. Haideți să-l așteptăm să ajungă. L așteptăm un pic. Perfect, punctualissimo. Bravo, uite ce punctual este. Domnul Morel a ajuns aici. Haideți să începem dezbaterea în legătură cu situația din Kyrgyzstan împreună cu reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Asia Centrală, domnul Morel, care a ajuns și îi mulțumim. Această întâlnire a devenit necesară chiar dacă dialogul cu domnul Morel este destul de frecvent și ca urmare a unor episoade violente înregistrate în ultimele două luni în Kyrgyzstan, pe 10 iunie, în orașul Oș au avut loc astfel de episoade violente, 191 de morți, se pare, 1970 de răniți în rândul civililor și uh, se pare că ar putea să fie chiar mai mare numărul acestora. Numărul uh, refugiaților care se îndreaptă spre Uzbekistan este evaluat undeva la circa 500 de mii. Deci uh, vorbim despre o situație cu adevărat dramatică. Comisia Europeană a alocat 5 milioane de euro pentru a acorda asistență de urgență victimelor acestor episoade violente. În data de 11 iunie anul acesta, un alt reprezentant și vicepreședinte a Comisiei Lady Ashton a făcut o declarație în numele Uniunii Europene în care se confirma sprijinul Uniunii Europene pentru forțele care asigură interimatul la guvern și care uh, trebuie să uh, dobândească o anumită legitimitate și chiar erau încurajați diferiții actori participanți să facă tot ce le stă în putință pentru a stabiliza contextul politic și social din această țară, contribuind astfel și la uh, soluționarea în mod fericit a referendumului prevăzut pentru data de 27 iunie și să sperăm că vor avea loc și alegeri parlamentare care sunt prevăzute pentru luna octombrie. La aceleași concluzii a ajuns și Consiliul de Afaceri Externe, care a avut loc pe data de 14 iunie. Domnul Morel, în urma solicitării în altul reprezentant și vicepreședinte, s-a deplasat la fața locului și este acum în măsură să ne prezinte o imagine exactă a situației și să ne spună care sunt ultimele evoluții. L-aș ruga pe domnul Morel, chiar dacă subiectele sunt complicate și delicate, dacă reușiți să nu depășiți cele 10 minute, ar fi foarte bine ca să putem avea o dezbatere și să poate evolua această dezbatere, așa încât veți avea cât de curând cuvântul și vă vom asculta cu foarte mare interes. Vă rog, domnule Morel. Vă mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să nu depășesc uh, limita stabilită de dumneavoastră. Știm că sunteți de riguros uh, în a conduce dezbaterea și aveți dreptate. E bine să putem așa un schimb de idei. Cu atât mai mult cu cât, uh, să spun foarte clar, am uh, preferat Comisia AFET față de o reuniune a COPS în legătură cu mobilizarea de resurse pentru a face față crizei. Așadar, trebuie totuși la un moment dat să ajung și la reuniunea COPS. Deci să încercăm să abordăm un subiect grav, dar chiar foarte grav, pentru că dincolo de destinul unei țări este vorba despre stabilitatea și siguranța întregii regiuni central-asiatice. Știți foarte bine că am luat cuvântul mai multor din fața Comisiei. Uniunea Europeană și-a luat un angajament mai activ Uh, și sistematic deja de trei ani și jumătate prin intermediul unei strategii a Uniunii Europene pentru Asia Centrală în vederea stabilirii unui parteneriat pe termen lung. Așadar ne-am mobilizat resursele și ne confruntăm cu o situație cât se poate de gravă și se impune să reușim să fim un uh, factor care să contribuie la stabilitatea și securitatea Asiei Centrale. E datoria noastră de partener uh, pe care ne-am asumat-o încet și pe care trebuie să o extindem într-o situație de urgență cum este aceasta. Ce s-a întâmplat? O să încerc uh, să analizez cum uh, au început uh, faptele. Cred că pentru a înțelege corect situația în care ne aflăm, trebuie să constatăm că există o criză care a evoluat în două faze. Prima este schimbarea de putere care a avut loc la Bishkek ca urmare a evenimentelor deja dramatice, mai mult de 80 de morți s-au înregistrat la Bishkek în data de 7 aprilie. Este un punct de cotitură neașteptat, poate că unii s-au pregătit mai mult sau mai puțin, dar oricum toată lumea a fost dată prin surprindere și s-a pus astfel capăt unei președinții pe care o putem descrie un fel de președinție de clan care a declanșat, să spunem, o nemulțumire și neliniște populară din ce în ce mai mare. E vorba de președintele Vachiev. Acest lucru s-a întâmplat în niște condiții tragice. Deja uh, se se loc o primă schimbare, e vorba de revoluția la lelelor, după care am constatat că era o revoluție neterminată, uh, în urma care a plecat președintele Arcaef și ca urmare a faptului că s-a reversat situația și că s-a agravat, ne întrebăm dacă nu cumva există un adevărat ciclu cârgâz, un ciclu politic cârgâz care începe printr-o aspirație populară care uh, prezintă anumite aspirații democratice și care ulterior ajunge într-o fază de demonstrație care se tot repetă și implică mai multe forțe politice oarecum stabilizate într-o societate politică ce nu dispune de un contur foarte clar pentru că este o țară tânără și sunt vreo 100 de partide care sunt înregistrate în mod oficial în Kyrgyzstan, deci vă dați seama ce e acolo și astfel uh, au tot avut loc tot felul de mișcări astfel încât s-a ajuns la ceea ce uneori s-a spus în Rusia la ulițna democrație, adică o democrație de stradă, deci exact pe dos decât ar fi o democrație reală. Și o a treia fază ar fi aceea de, a unei confiscări de către o președinție pe care aș considera-o de clan a aparatului puterii până în momentul în care această confiscare a declanșat un val de proteste și o reluare a acestui ciclu. Nu am de gând acum să intru într-o analiză tipologică ca amănunțite, însă constatăm această repetiție care efectiv creează o senzație de fatalitate în ceea ce privește evoluția politică a Kyrgyzstanului. Guvernul provizoriu așadar și-a prezentat intenția de a depăși acest moment de fatalitate, de a pune bazele unui sistem democratic și în același timp recunoaște că începe prin măsuri excepționale, deoarece avem de face cu un guvern provizoriu care funcționează pe bază de decrete, care a suspendat Parlamentul și care a dus la o situație de urgență în baza unor măsuri imediate. Avem de face cu o echipă pe care o cunoaștem relativ bine, deoarece Uniunea Europeană în dialogul său cu Kyrgyzstanul și în misiunile pe care le-am condus în calitate de reprezentant special, le-am întâlnit în mod sistematic, ne-am întâlnit cu reprezentanții opoziției, cu ONG-urile, deci eh, prin intermediul ambasadei germane am participat chiar la procesul acestor noi membri ai guvernului provizor, în momentul în care erau într-o situație dificilă, când erau amenințați, chiar la amenințări fizice, erau amenințați că vor fi uh, scoși din țară, deci îi cunoaștem pe interlocutorii noștri și știm că au aspirații democratice, iar situația de acolo este una de tranziție și o situație urgentă care trebuie să se soluționeze. În același timp existau um, tensiuni în sud, în jurul echipei lui Bakiev, condițiile plecării președintelui uh, erau, uh, pline, erau înconjoate de o serie de riscuri și ceea ce putem face noi, Uniunea Europeană, este să lucrăm îndeaproape cu celelalte organizații care sunt active la fața locului, OSCE-ul și Națiunile Unite. Și um, la începutul lunii aprilie și în cursul lunii mai și iarăși la începutul lunii mai am încercat, spuneam, să lucrăm împreună ca să nu repetăm unii ce au făcut ceilalți pentru a transmite același mesaj și pentru a produce cel mai bun impact la fața fața locului. Mesajul Uniunii Europene a fost unul foarte clar. A fost o adevărată foaie de parcurs pentru a reveni la democrație. Deci, în primul rând, restabilirea ordinii publice, în al doilea rând, statul de drept și, în al treilea rând, o revenire la un regim constituțional cu adevărat democratic după aceste experiențe crunte. Astfel, am reușit să avem un contact prudent cu autoritățile. Ministrul de externe, domnul Kazarbaev, este un ministru interimar, a fost primit în mod neoficial aici. Nu am căzut în uh, Uh, capcana recunoașterii. Nu, acesta este uh, momentul. Ideea este să contribuim la stabilizarea acestei țări. Uniunea Europeană a sprijinit munca Comisiei de la Veneția pentru a demara pregătirea acestei Constituții, care a fost considerată în Kyrgyzstan uh, a fi parlamentară pentru a arăta că nu vrem să luăm de la capăt cu această președinție de clan, însă este o Constituție mixtă care a beneficiat și de concursul Comisiei de la Veneția pentru a se adapta pe cât posibil criteriilor fundamentale unui stat de drept. Așa cum a făcut-o de altfel Comisia de la Veneția pentru vreo 20 de țări, acest text urmează să fie supus unui referendum duminica viitoare. Duminica acum. Iată în ce mod am încercat să lucrăm până în momentul în care a avut loc nenorocirea din noaptea de 10 iunie, astfel încât criza a ajuns într-o a doua fază. Ce s-a întâmplat în noaptea de 10 iunie? Au avut loc o serie de atacuri și o serie de confruntări între comunitățile etnice într-o regiune din sud, care și așa era agitată, dar unde conflictele fusese răstăpânite și exista un dialog între diferitele tabere rivale și Um, sigur că s-au înregistrat victime, însă de fiecare dată s-a limitat, um, să spunem, manifestarea de violență și acum deja asistăm la o violență generalizată. De ce? Probabil pentru că nu existat suficientă atenție din partea capitalei, din partea Bishkek și de care au profitat uh, pe de altă parte, ineficacitatea și slăbiciunea forțelor de securitate care a fost recunoscută de către guvernul provizoriu și, în mod deosebit, de către președintele interimar, doamna Tumbaeva. Însă, în egală măsură, a existat și o acțiune susținută a elementelor fostului clan Bakiev, care, în mod evident, par să fie avut și o contribuție. Vă reamintesc că președinte, fratele președintelui Bakiev, se află în Kyrgyzstanul vecin și că există indicii care arată că există voința de a coordona o acțiune de amploare. În același timp, însă, trebuie să ne punem întrebarea cu privire la activitatea unor grupuri infracționale, pentru că avem de-a face cu o regiune care este adevărată placă turnantă pentru traficul de droguri și ideea este de a se exploata slăbiciunea și tensiunile forțelor polițienești pentru a pune una pe aceste rețele, pentru a profita de slăbiciunea puterilor publice pentru a reorganiza um, cine știe ce clan pentru a corespunde nevoilor reale în, um, din zonă și cred că trebuie să ținem cont de aceste elemente. Nu trebuie excluse celelalte forțe și firește uh, să nu uităm de militantismul extremist, radical, islamist care există în acea zonă sub diferite numeri, nume mă rog, sunt cunoscute, deci nu eu acum gând să intru în detaliu. Iată care sunt problemele care se pun. În primul rând, o legitimitate a guvernului și a instituțiilor este problema guvernului cârgâz. Deci nu-i treaba noastră să luăm hotărâri în locul lor. Noi am transmis care ne sunt recomandările, am lucrat pe cât posibil și acum este treaba autorităților de la fața locului să facă o alegere a lor și a poporului cârgâz, iar noi vom prezenta o părere în funcție de cum vor evolua lucrurile, pentru că există și ideea de a, avea alegeri și um, trebuie să spunem că avem o echipă de observatori condusă de ambasadorul Ferlet și care își va continua activitatea. Mai departe, ordinea publică care trebuie susținută și aici OSCE-ul are o competență foarte uh, clară și este foarte prezent la fața locului. Este ideea unei, unui sprijin pentru forțele de poliție pentru ca acestea să aibă capacități sporite și pentru a restabili echilibrul. De asemenea, problema frontierelor, deoarece, după cum știți, există foarte mulți refugiați și cam 100.000 de refugiați au trecut de partea Uzbekistanului, unde, trebuie spus, au fost foarte bine primiți uh, de către autorități, autorități competente, de către o serie de organizații. Efectiv, s-a uh, putut organiza această primire a refugiaților. Mișcarea a fost de asemenea amploare, astfel încât au fost depășiți. Însă, guvernul uzbek a făcut apel la organizațiile internaționale, printre care și Uniunea Europeană, să dea o mână de ajutor în această operațiune și uh, să sperăm că reîntoarcerea acestor um, persoane care au fugit din calea amenințărilor și a unor atacuri reale uh, va putea deja să demareze. Deci vorbim deja de vreo 30-35 de mii de persoane care se întorc și firește rămâne să verificăm acest lucru. Sunt primele cifre și sunt orientative. Mai departe avem uh, problema crimelor care au fost săvârșite masacrele care au avut loc timp de mai multe zile și trebuie spus adevărul. Uh, firește că trebuie să studiem aceste chestiuni, este și dorința guvernului și trebuie um, începută munca de reconciliere. În toate aceste zile dramatice am văzut că există cârgâzi curajoși, foarte hotărâți, care s-au dus la muncă și m-aș referi la Toleca Lismailova și a zis Abduha Suleva, două persoane, două figuri prominente ale societății civile uh, cârgâze, care au uh, menținut legătura cu noi și ne-au tot transmis uh, um, informații și cu care discutăm în mod constant. În ceea ce privește împărțirea ajutoarelor, se pare că există ajutoare suficiente, asta doar că trebuie să fie distribuite în condiții de siguranță și deja trebuie să ne apucăm să facem eforturi pentru a reveni la normalitate. Așa vom reuși să împiedicăm orice fel de alterări ulterioare, deci trebuie să facem eforturi pentru a reconstrui casele, pentru a asigura o reconciliere și un dialog care este așadar rolul Uniunii Europene. În primul rând este un rol politic și de dialog permanent de sprijin pentru ca autoritățile să uh, poată restabili democrația. Apoi, ajutorul umanitar în valoare de 5 uh, milioane, atât cât a fost anunțat, se adaugă deja ajutorilor existente. Vorbim despre o intervenție în jur de 6 milioane de euro în cadrul instrumentului de stabilitate, care sprijină procesul electoral, sprijină de asemenea întoarcerea democrației, inițiativele societății civile și stabilizarea socială și, în mod deosebit, pe tinerii șomeri care sunt cei mai ușor de mobilizat pentru acțiune de stabilizare. Și, în sfârșit, e vorba de o cooperare strânsă cu ONU, OSCE și celelalte organizații internaționale. Domnule președinte, cu aceasta vă mulțumesc. Grazie, doctor Morel. La... Mulțumesc, domnule Morel. Are acum cuvânt uh, domnul Peterle, care este raportorul AFET în legătură cu Tajikistan. Timp de 3 minute. Hvala eh, eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Morel, pentru această prezentare clară a situației. Sunt, uh, sunt de acord cu diagnoza dumneavoastră, diagnosticul dumneavoastră și regret că la cinci ani de la schimbarea puterii, situația s-a înrăutățit în Kyrgyzstan. Aceasta este o tragedie. E o tragedie care, dat fiind uh, numărul atât de mare de refugiați, poate să aibă repercusiuni și mai grave dacă comunitatea internațională nu acționează într-o manieră dinamică și concertată. Sunt de acord că trebuie să se facă schimbări democratice. Au fost promise din 2005, dar nu au fost puse în aplicare. Impresia mea e că în această țară forțele conducătoare, forțele politice nu sunt unificate, nu, nu sunt de acord în ce direcție vor să meargă țara. Și nici în jurul țării nu este uh, entuziasmul pentru schimbare nu este foarte mare. Dacă referendumul va avea rezultate pozitive, atunci Kyrgyzstanul se va îndepărta de democrația prezidențială. Așadar mă întreb câți aliați avem, câți, uh, câte persoane ne susțin în viziunea pe care o avem noi asupra situației din țară și a dezvoltării acesteia. Poate că acum cinci ani am subestimat situația din Kyrgyzstan, am sperat atunci că guvernul uh, nou instituit va face mai multe. Acum suntem în fața unui nou test. Trebuie să contribuim la stabilizarea situației. Va trebui să încercăm să rezolvăm problema refugiaților și comunitatea internațională va trebui să ajute Cârgăstanul și în ceea ce privește buna guvernare. Chiar dacă Cârgăstanul este o țară mică, ea poate să destabilizeze întreaga regiune. De aceea trebuie să fim precauți. Trebuie să avem mare grijă cum acționăm și vă doresc foarte mult succes, domnule Morel. Mulțumesc, domnule Peterle, domnul Vigenin acum. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Morel, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru munca depusă până acum. Eu aș spune că e păcat că nu sunt mai mulți colegi interesați de acest subiect. Cred că este o chestiune cheie de care trebuie să ne ocupăm. Aș dori să adresez câteva întrebări din moment ce evaluarea situației din Kyrgyzstan și Uzbekistan a fost foarte clară. Nu există multe diferențe de opinie în Parlament asupra acestor chestiuni. Mai degrabă ar trebui să ne concentrăm asupra modului în care putem să susținem Comisia și Consiliul în eforturile de rezolvare a problemei. Întrebarea mea ar fi, cum estimați situația acum? Credeți că există un mare potențial uh, de contagiune ca aceste violențe să se răspândească și în alte țări din regiune? În al doilea rând, considerați că guvernul actual al Uzbekistan, al uh, Kyrgyzstanului, este capabil să uh, recâștige controlul în această zonă sau poate că au nevoie de susținere externă pentru acest lucru cum, uh, ce părere aveți față de ideea de a furniza uh, trupe internaționale pentru menținerea păcii care ar putea să uh, ajute la restabilirea stabilității, la stabilitate și securitate în zonă. Poate că de asemenea ar trebui să ne gândim la pedepsirea celor care sunt vinovați de, de masacrul care a avut loc. Și în ultimul rând, problema principală în, în Uzbekistan acum este aceea de a face față situației umanitare. Care este estimarea dumneavoastră? Cum sunt ei în măsură să facă față acestei situații la granița cu Cârgăstanul? pentru că se estimează că aproximativ 100.000 de refugiați au trecut granița în uh, Uzbekistan. E adevărat acest lucru? Și dacă da, uh, ce informații primiți dumneavoastră de acolo? Ce știți despre situația de, la, uh, de pe teren? Știu că Uniunea Europeană este angajată în uh, această activitate de susținere, de, asist- de a oferi asistență cât de repede, dar care este situația pe teren? Pentru că am primit informații diferite și poate dumneavoastră sunteți uh, cel mai bine informat. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Vigenin, doamna Hautala. Are trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că Uniunea Europeană trebuie să învețe niște lecții din această tragedie. În primul rând, avem într-adevăr nevoie de abordare regională și cred că trebuie să facem apel către Uzbekist, autoritățile din Uzbekistan, Tajikistan și Kazakhstan să încerce împreună să, um, să ușureze situația tragică umanitară de acolo. Um, și acesta, această situație se încadrează în cooperarea noastră mai largă. În al doilea rând, cred că aceasta este o lecție pentru noi. Probabil au existat niște semnale de alertă timpurie cu privire la criza aceasta etnică în momentul în care ea se desfășura, dar nu am avut ochi și urechi acolo. Și cred că o parte esențială a prevenirii uh, catastrofelor este să garantezi posibilitatea uh, organizațiilor și activiștilor pentru drepturile omului să-și desfășoare activitatea, pentru că ei sunt cei care sunt în măsură să capteze tensiunile, să observe ce se întâmplă și să tragă semnale de alarmă pentru a preveni astfel de abuzuri. Înțeleg astăzi că Amnesty International Uh, cere deschiderea frontierelor față de refugiații din Kyrgyzstan și vreau să-l întreb pe domnul Morel care este opinia sa cu privire la aceste propuneri. Cum ar putea Uniunea Europeană să ia măsuri urgente, să ceară autorităților din Uzbekistan, Kazakhstan și Tajikistan să-și deschidă imediat uh, frontierele față de toți cei care fug de violențele din uh, Kyrgyzstan. În al doilea rând, să încurajeze să Uh, coopereze cu agențiile ONU și cu alte organisme internaționale pentru a asigura protecția refugiaților. Și în al treilea rând, Amnesty International îndeamnă cele trei guverne să coopereze cu agențiile ONU și cu alte organisme internaționale pentru a asigura și a facilita furnizarea de ajutoare umanitare și pentru a permite înaltului comisariat pentru refugiați al ONU să uh, își uh, desfășoare activitatea. Cum poate Uniunea Europeană să susțină aceste solicitări absolut justificate ale societății civile? Poate Uniunea Europeană să revigoreze organizația pentru securitate colectivă din această regiune pentru a asigura prezența unor forțe de poliție care să garanteze demnitatea și siguranța refugiaților care uh, fug acum de, din calea violențelor. Grazie, onorevole Autola. Mulțumesc, doamnă Hautala. Domnul Anguraki, să are cuvântul, 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, la rândul meu, să spun că Regret faptul că prezența este atât de slabă în sală atunci când discutăm despre evenimente atât de tragice. Înainte de a-i pune o întrebare domnului Morel, aș vrea să spun, domnule președinte, următorul lucru. Cred că problema din Kyrgyzstan arată clar ceea ce spun de mult în această comisie și anume că asistăm la o concurență directă între marile puteri imperialiste pentru energie. Nu e un secret pentru nimeni faptul că există o bază americană în această țară, Rusia la rândul ei încearcă să controleze situația, Afganistanul de asemenea. Trebuie să spun că vă împărtășesc în totalitate punctul de vedere, domnule președinte și domnule Morel. Situația din această țară riscă să crească instabilitatea din regiune. Care este întrebarea mea pentru domnul Morel? După părerea dumneavoastră, care sunt cauzele acestui conflict etnic din Kyrgyzstan? De ce s-a declanșat acest conflict. Ne-ați spus că a existat un precedent, însă care este mai precis problema? Ne puteți spune mai multe despre asta? Un al doilea lucru. Situația din Kyrgyzstan este legată de instabilitatea din Afganistan. Cu toții știm că instabilitatea din Afganistan crește din cauza absenței unui acord între Obama și cei care conduc operațiunile în aceste țări. O altă întrebare. Domnule președinte, mă întreb dacă este rezonabil să prevedem alegeri în perioada imediat următoare, având în vedere că o parte din populație nu va putea participa la aceste alegeri pentru că a părăsit țara. Și, în sfârșit, aș vrea să știu dacă dispunem de cifre concrete cu privire la numărul de refugiați, numărul de persoane care au fost obligate să fugă din țară și aș vrea să știu dacă considerați că se vor putea întoarce, pentru că am citit în presă că multe dintre persoanele care au fugit refuză să se întoarcă acasă, fiindcă se tem să nu-și piardă viața, se tem de consecințe. Mulți refugiați doresc să rămână în Uzbekistan și un număr mare vrea să se ducă uh, în uh, Rusia. Doamna Nicolai. Uh, domnule președinte, fără îndoială că situația din kârgâzstan era previzibilă datorită istoriei de conflict care a existat în această zonă însă din păcate ignorată de spațiul european foarte multă vreme. Uh, domnule Morel, am mai multe întrebări. Ele vizează șansa unei uh, rezolvări în termen mediu a acestei situații, dată fiind atitudinea Rusiei, care este rezervată în a interveni, așa cum face în mod tradițional pentru a stabiliza zona. Uh, credeți că ONU va avea posibilitatea sau va exista un consens politic pentru ca în curând să avem o decizie cu privire la Uh, prezena unei fore de stabilizare în zonă uh, ai considera oportun ca uniunea europeană să încerce să uh, exploreze posibilitatea utilizării aceleiai fore a battle grupurilor? a treia chestiune cum apreciai situaia umanitară din sud din zona osh pentru că informaiile sunt contradictorii după anumite medii Uh, de informare în masă e vorba de opt sute zero de persoane după alte uh, medii este vorba de o sută zero de persoane cert este că este o criză umanitară destul de gravă care reclamă o reacție după părerea mea uh, rapidă a uniunii europene în acest sens i cred că înaltul reprezentant are oportunitatea de a face ca uniunea europeană să fie activă i să aibă o poziie vizibilă i Uh, inclusiv într o susținere de uh, asistență financiară și uh, ultima chestiune dacă avem informații în legătură cu numărul victimelor armatei kirghize pentru că de asemenea după să i spunem rapoarte oficiale acesta este foarte redus în realitate sursele vorbesc de peste doi zero de persoane asasinate. Eh, mulțumesc, doamnă Nicolai. Îi dau cuvântul domnului Morel pentru a răspunde circa 10 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor parlamentari, pentru că îmi dați posibilitatea de a da câteva detalii cu privire la această situație cu care ne vom confrunta destul de mult timp. Situația a luat amploare și a ajuns dincolo de frontiere. E o zonă care a fost întotdeauna un uh, punct de tranzit și a fost întotdeauna sensibilă și din cauza chestiunilor legate de distribuția apei, din cauza uh, construcției de baraje, echipamentelor de irigații și așa mai departe. Există numeroși factori de tensiune pentru a nu mai vorbi despre faptul că această țară se învecinează cu Afganistanul. În ceea ce privește întrebările domnului Peterle, faptul că această țară nu are o viziune unitară în privința aliaților săi. Există o așteptare foarte mare a Europei de la bun început. Am fost ambasador al Franței în Kyrgyzstan, din 1992 și spuneam că această țară voia să fie un fel de Elveție în Asia Centrală. Este vorba despre un popor mic care este înconjurat de vecini mari și care încerca să-și găsească identitatea. A existat un apel la adresa Europei care a dus la acțiuni concrete. Îmi amintesc de Tacis, de exemplu. Au existat mai multe tentative uh, de a da un răspuns unor țări îndepărtate, vecini ai Chinei. Am încercat să organizăm operațiuni, însă poate că nu au fost la înălțimea așteptărilor lor și ce este și mai frapant este că o singură țară a deschis o ambasadă la Kyrgyzstan există circa 10 ambasade la Tashkent, există o singură ambasadă, cea a Germaniei, cu un însărcinat uh, cu afaceri francez, un, o ambasadă în toată puterea cuvântului însă, plus o delegație a Uniunii Europene se constituie o echipă de gestionari de proiecte și cam asta este tot. Țara care se voia, deci cea mai aproape de Europa, nu a fost și țara care s-a bucurat de prezența europeană cea mai importantă. Și acest lucru are consecințe în ceea ce privește capacitatea noastră de acțiune la fața locului. Pe de altă parte, încetul cu încetul s-au consolidat programele, Uniunea Europeană a făcut eforturi, există circa 300.000 de de persoane care beneficiază de un venit minim prin activitățile de stabilizare sociale pe care le finanțează Uniunea Europeană de mai mult de 10 ani. Deci nu am fost complet absenți și finanțând un program de venit minim pentru 300.000 de chirghizi, am făcut deja destul de multe pentru stabilizarea acestei țări. Nu este suficient, însă nimeni nu are un program de astfel de amploare pentru Kyrgyzstan. Angajamentul european a devenit din ce în ce mai important și din ce în ce mai metodic și există și o strategie de cooperare uh, cu Asia Centrală de trei ani și jumătate. Nu intru în detalii, însă vreau să spun că exista această așteptare și în ceea ce privește opțiunile politice pentru a-i răspunde domnului Peterle după două experiențe de regim prezidențialist, din ce în ce mai prezidențialist, alegerea chirghizilor nu este pentru un regim parlamentar. Folosesc acest concept pentru a arăta că au o abordare oarecum diferită pentru a arăta că după ce a eșuat sistemul prezidențialist, vor să se îndrepte spre altceva, spre ceea ce am numit un regim mixt. Pentru a-și afirma identitatea, subliniază faptul că e vorba despre un sistem parlamentar, însă președintele este ales prin sufragiu universal și nu se poate vorbi deci despre un regim parlamentar. Să nu ne lăsăm păcăliți de cuvinte și de etichete. Ceea ce este important pentru acest proiect de Constituție este că se caută un sistem de echilibru, un sistem de control care să funcționeze. Valoarea acestei orientări parlamentare este următoarea. Spuneam că în Kyrgyzstan se acumulează manifestările de stradă, confruntările între diverse grupuri de interese uh, politice, sociale, între diferite clanuri, grupuri familiale, ceea ce nu duce la stabilizarea dezbaterii politice. Dacă există un for în care se poate stabiliza dezbaterea politică, acesta este Parlamentul. Deci opțiunea aceasta este o opțiune pentru un regim electoral proporțional. Aceasta este cheia reformelor actuale. Un prag și liste naționale și în acest caz se poate trece la un sistem în care se existe șase sau șapte partide și în care dezbaterea politică să fie mai intensă. Guvernul provizoriu a hotărât să organizeze un referendum. Guvernul vrea să asigure posibilitatea unui vot în întreaga țară și vom vedea care va fi uh, părerea populației. Aceasta pentru a răspunde la întrebarea domnului Peterle. Pentru a-i răspunde domnului Vigenin cu privire la rolul Uzbekistanului și refugiații. Și răspund și la alte întrebări care merg în același sens. Există cel puțin 4.500 uh, de persoane care sunt uh, deplasate sau refugiate. Persoane care au traversat granița venind din localități care sunt la doar câțiva kilometri de graniță. Practic sunt despărțite de o singură vale. Valea aceasta este, de fapt, împărțită între Uzbekistan, Kyrgyzstan și Tajikistan și între 100 și 110.000 de persoane au traversat frontiera, au uh, lăsat, uh, au, au uh, trecut în partea uzbecă. Există cel puțin 10.000 de persoane care s-au întors, deci totalul întoarcerilor um, înregistrate este de circa 35.000 de persoane, dintre acestea 100.000 de persoane și nu fac distinția între refugiați și deplasați, se pare că 35.000 de persoane s-au întors deja. 300.000 de persoane sunt deplasate în țară și în orice caz se dorește întoarcerea lor cât mai rapidă. În ceea ce privește ajutoarele de urgență, umanitare, sanitare și așa mai departe, ajutoarele par a fi asigurate de ambele părți, organizațiile internaționale și ONG-urile lucrează, am contacte directe cu aceste organizații și lucrează în condiții satisfăcătoare, sunt bine primite de autoritățile uzbece um, și trebuie uh, notat că în altul comisariat pentru refugiați nu mai era prezent în uh, Uzbekistan, lucra prin intermediul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare sau prin intermediul UNICEF-ului. Acum însă echipele înaltului comisariat pentru refugiați sunt la fața locului și pot să își desfășoare activitatea în condiții normale. Deci se creează condiții pentru Um, a se putea mobiliza acest organism și Crucea Roșie și Medicii Fără Frontiere și alte organizații sunt prezente la fața locului. S-au identificat, deci, nevoile și posibilitățile de acțiune în cooperare cu autoritățile, pentru că structurile uzbece sunt pe deplin operaționale și nu se întrevăd probleme majore. La un moment dat s-au închis granițele pentru că nu mai existau capacități de primire. Asta putem spune în ceea ce privește Uzbekistanul. Lucrurile sunt, uh, sunt mai complexe în Kyrgyzstan pentru că autoritatea publică și-a pierdut controlul și a recunoscut acest lucru. Însă lucrurile reintră încetul cu încetul sub control. Guvernul își restabilește lanțul uh, autorității. Președinta interimară s-a dus la fața locului, a fost o acțiune curajoasă pentru că este riscant, a vizitat spitale, a vizitat cartiere și face eforturi pentru a uh, prelua controlul asupra situației. S-au ridicat uh, baricade care îi separau pe unii de ceilalți, însă uh, baricadele acestea au fost uh, eliminate, ceea ce arată că treptat circulația uh, se uh, face normal. La Oș circulația este normală, în condiții tensionate, este adevărat, însă ideea întoarcerii în oamenilor la casele lor și ideea reconstrucției sunt elemente cheie. S-a mai pus o întrebare legată de prezența unei forțe de stabilizare, întrebarea doamnei Nicolai. Foarte pe scurt, încă nu am ajuns aici. O astfel de decizie ține de Consiliul de Securitate și vedem că Rusia este prudentă. Dacă putem acționa direct, este din punctul de vedere al muncii politice, putem sprijini acțiunile care vizează securitatea și acționăm prin OSCE la Viena, susținem forțele polițienești și acesta este deja un element uh, important. Cam asta am vrut să răspund la întrebări. Mulțumesc, domnule Morel. Între timp uh, s-au mai adăugat doi colegi care vor să ia cuvântul, doamna Gomes și domnul Palecchis, care au câte două minute fiecare pentru a uh, pune întrebare și dacă ne permite și dumneavoastră, dacă ne va permite și timpul și rămâne să ne până la ora 12. Vă rog, doamna Gomes. Domnule ambasador, înțeleg foarte bine din ce a spus noastră că în acest moment a zice că mai degrabă OSCE-ul este cel care trebuie să intervină ca să, mă rog, dea o structură oricărei misiuni ar fi ea. În acest context vă întreb ce trebuie să facă Uniunea Europeană? Nu ar trebui oare să insistăm pe lângă Consiliul de Securitate să se adopte o misiune de securitate la care să participe deja OSCE-ul, însă și Uniunea Europeană și țările din regiune, Rusia, în mod deosebit. Aș vrea să vă întreb, de ce considerați dumneavoastră că Rusia a fost ea reticentă uh, când a venit vorba să dea un răspuns? De fapt, nici nu a răspuns cererii înaintate de președinta interimară a Kârgâzstanului. Cât privește China, am înțeles că China și-a închis frontiera, ceea ce generează probleme chiar în ceea ce privește schimburile economice pentru Kyrgyzstan. Care ar fi rolul pe care l-ar juca China? Și ce părere aveți noastră pe termen lung? Credeți că am putea găsi o soluție printr-o reconfigurare a frontierelor Kyrgyzstanului, având în vedere că în acest moment frontierele totuși s-au schimbat în ultimii ani și uh, unii au profitat. Mulțumesc, doamnă Gomes. Domn Palecichis, timp de două minute. I would like to ask... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă întreb care este opinia dumneavoastră. Ce credeți cum credeți că ar putea aceste evenimente tragice din Kyrgyzstan să influențeze stabilitatea din regiunea Asiei Centrale, mai ales în țările învecinate? Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan. Și care este rolul islamismului radical în aceste evenimente și care este rolul său în regiune? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Palecchis. Aveți cuvântul, doctor Morel, să răspundeți. Uh... Eh, o să răspund foarte rapid la cele două întrebări. OSCE-ul. Am spus din start că lucrăm în strânsă cooperare cu trimisul special al Națiunilor Unite, domnul Iancea. Mai întâi a fost Ian Cubic, acum este domnul Iencea, care este prezent în regiune, împreună cu un ambasadorul Karmenov, care este trimisul special OSCE pentru Kyrgyzstan, pentru președinția actuală a Kyrgyzstanului, și cu mine, având mandat din partea doamnei Ashton. Deci am fost în relație de coordonare de la bun început, ne-am reunit la trei zile de la începutul norocirii, chiar la Bishkek, ca să lucrăm împreună și de atunci ținem legătura în mod constant. Deci pot să vă spun că există o interacțiune fericită în acest sens. Deci nu că unul mai mult decât altul, ci toți trei împreună lucrăm. Fiecare încearcă să își îndeplinească sarcinile, le împărțim corect între noi și încercăm ceea ce ar fi o nenorocire în acest caz, să repetăm unii ce au făcut ceilalți, să ne călcăm pe picioare și pe bătături și să transmitem un mesaj încălcit. Deci suntem într-o situație cu adevărat dramatică, trebuie să vorbim cu toții la fel, să transmitem același mesaj, pentru că analiza este aceeași, avem aceleași informații, avem uh, cam același mandat și încercăm să transmitem o părere în cunoștință de cauze și bine întemeiată, prezentând argumentele în mod corect și împărțindu-ne corect sarcinile. Așadar, spune că în acest moment, în ceea ce privește forțele de poliție, în ceea ce privește securitatea și în ceea ce privește preluarea de către guvern a forțelor de uh, apărare a ordinii, ajutorul pe care îl pot primi, îl pot primi de la OSCE cel mai rapid, care încă studiază situația, dar informațiile au fost strânse și urmează să fie discutate cât de curând și aplicate în curând. E vorba de o serie de măsuri de sprijin în legătură cu forțele de ordine, vreo 100 de persoane și încă vreo 50 de experți uh, care uh, fac eforturi pentru a se sprijini, repet, forțele de poliție, nu pentru a acționa la fața locului în mod direct, ci pur și simplu pentru a da o mână de ajutor la acest proces de preluare de către autorități. Deci miliția, poliția, jandarmeria, cine mai este acolo, forțele de ordine, au fost oarecum uh, descumpănite și este o întreagă harababură acum după această nenorocire. Doamna Rotumbaeva a recunoscut acest lucru, că s-a fost un pic de vid de autoritate acolo, structura arhică s-a a fost un pic busculată și au avut un pic senzația că și ei sunt un pic prinși. Mulți uh, milițieni să știți că au fost uciși în timpul evenimentelor din 7 aprilie, ceea ce și în jurul lor a produs oarece tulburare. Deci trebuie să spunem acest lucru. Cât de curând această stabilizare care pare să fi pornit odată cu acest acest guvern provizoriu trebuie să fie însoțită de sprijin din partea OSCE, care pare să fie cea mai uh, în măsură să dea un ajutor. Participă și Uniunea Europeană cu toate statele membre și transmitem un mesaj colectiv în cadrul dezbaterii OSCE în legătură cu acest subiect. Rusia, acum, uh, doamna Gomes a întrebat de ce Rusia a fost reticentă. În primul rând, a existat dezbateri în cadrul Comitetului Statelor Independente de îndată ce s-a produs această schimbare și au existat divergențe. Cel mai bun exemplu, o să vă spun, că în momentul în care am reușit printr-un efort colectiv să evităm o răzbunare sângeroasă a poporului, efectiv o, o reglare de conturi, pentru că știm că există precedente în acest sens, am încercat să evităm astfel de evenimente care n-ar face decât să agraveze situația și ar crește riscul de război civil. Odată cu plecarea președintelui la Kiev către Belarus și am văzut cum s-a comportat domnul Lukashenko, s-a făcut apel uh, de către fostul președinte Bachiev, de la, uh, s-a făcut de acolo declarații foarte războinice de către președintele Bachiev de la Minsk. Acest lucru a creat o anumită tensiune. Apoi când a venit o cerere exactă din partea doamnei Turbaeva după uh, acest punct de cotitură, această a doua fază a crizei, ca urmare a acestei confruntări, a acestei, acestor conflicte etnice din Sud s-a adresat Rusiei, iar în mod logic, din punct de vedere al rușilor, ei au spus că analizează totul în cadrul organizației de OTSC, CSTO, mă rog, ODKB în Rusia. Este vorba de organizația tratatului privind securitatea în regiune. A existat o logică, un efort de reacție rapid, dar numai în cazul unor amenințări exterioare, externe la adresa țărilor membre. Nimic altceva nu este prevăzut în cazul în care în interiorul unei țări are loc o criză. Așadar, chiar dacă au existat anumite uh, puncte de vedere și un schimb de opinii, până la urmă tendința a fost aceea de a se abține de la orice fel de măsuri în numele acestei organizații, ODKB. China acum. China a fost foarte discretă și rămâne foarte discretă. Trebuie spus că încă din data de 7 aprilie în uh, mișcările populare care au existat acolo au existat atacuri împotriva unor proprietăți ale familiei clanului Bakiev, însă și împotriva unor magazine chinezești care, ceea ce sigur că ne-a îngrijorat și acest lucru a produs reacții de frustrare, mai ales uh, în segmentelor mai sărace ale populației, în fața acestor poli de prosperitate. În orice caz, e vorba de chestiuni delicate. În Sud, China este foarte prezentă și de la bun început uh, a avut interes să-și protejeze cetățenii. 1300 de chinezi au fost evacuați în ultimele zile din regiunea, din orașul Oș, din orașul Oș, ceea ce arată că sunt totuși prezenți și nu se poate vorbi de o închidere a frontierelor cu China, însă în orice caz au suspendat fluxurile comerciale importante care contribuiau la prosperitatea întregii regiuni și la răspândirea de produse chineze în întreaga regiune. Bun, uh, cred că acestea sunt răspunsurile pe care le putem da, uh, doamnă, cât privește întrebarea domnului Palecichis în legătură cu această regiune și vecinii de acolo. Să spunem foarte clar, Kazakhstanul a încercat să joace un rol extraordinar pentru că este o țară vecină, dar și pentru că dețin președinția în acest moment la OSCE și din acest punct de vedere, în mod incontestabil, Kazakhstanul uh, s-a implicat foarte mult, a fost, uh, vă spuneam că avem o legătură permanentă și încercăm să comunicăm între noi. În același timp, Kazakhstanul, ca țară vecină, deoarece a fost teamă nu cumva să se extindă violențele și la ei, au închis frontierele, ceea ce a cântărit foarte greu, deoarece frontiera kazaco-cârgâză este esențială, în mod deosebit, pentru supraviețuirea nordului țării. Ea s-a redeschis această frontieră parțial, cel puțin pentru produsele de larg consum, însă nu s-a soluționat cu totul problema, așadar este încă o chestiune sensibilă din perspectiva de țară vecină. Cât privește privește Uzbekistanul, am încercat să vă spun cum se prezintă lucrurile. Frontiera este sub control și uh, s-au putut primi uh, refugiați, sau și întors acești refugiați și să vă dau un exemplu uh, care vă permite să înțelegeți riscurile. Uzbecii și ei au arestat la ei la frontieră cetățeni uzbeci care voiau să treacă frontiera ca să participe la apărarea citez fraților uh, aflați în minoritate în Uzbekistan, minoritate din Kyrgyzstan, adică. Deci există riscuri ca lucrurile să ia o întorsătură și mai violentă. Cât privește Tajikistanul, ca să terminăm cu toți vecinii uh, Kyrgyzstanului, nu a existat tensiuni în mod deosebit, dar se știe că prin Tajikistan uh, ajung, traversează elemente destabilizatoare, vorba de mișcări extremiste, uh, care au o logică, care sunt un fel de gherile, forțe de gherilă islamiste, care vin și din Uzbekistan. Există și grupuri din Tajikistan care eh, sunt eh, refugiate de pe vremea talibanilor în acea zonă și care au încercat în mod constant să pătrundă în această țară folosind aceleași rute ca traficanții de droguri. Deci e vorba de un schimb droguri pentru arme odată, în același timp fac și un fel de activism extremist religios și în același timp uh, realizează acțiuni destabilizatoare îndreptate fie împotriva guvernelor instalate în Tajikistan și Uzbekistan și uh, există din acest punct de vedere un element de criză. Și, pe scurt, acum, aș spune că punctul slab uh, ca pe care reprezintă situația socială din Kyrgyzstan, fragilitatea autorității publice și consecințele conflictului afgan, fie prin mișcări extremiste, fie prin intermediul unui trafic de droguri, s-au uh, concentrat aici. Ne-a fost teamă un pic, uh, dar am reușit într-o fază să stabilizăm situația, vă spuneam, s-au adunat toate acestea aici într-o situație foarte fragilă în orașul Oș și, Gel, Oș și Gelalabad. Aici trebuie să insistăm și încă o dată spun, există ajutor internațional. Haideți să începem chiar și în această situație atât de dificilă să vorbim despre reconstrucție, despre revenirea uh, refugiaților și numai așa vom reuși să evităm orice fel de derapaje pe viitor. Este greu acest lucru, însă Uniunea Europeană împreună cu ceilalți vecini, într-o cooperare strânsă cu partenerii tradiționali și cu organizațiile sus menționate, își îndeplinește rol. Cred că efortul pe care l-am făcut în Asia Centrală în ultimii ani ne permit uh, aceste eforturi să fim prezenți la fața locului. Vă mulțumesc foarte mult. Grazie, doctor. Mulțumesc, domnule Morel. Vi s-a epuizat timpul și al noastră și al nostru. A fost o reuniune cât se poate de folositoare și de interesantă și ne-ați făcut părtași la evoluție dramatice, în orice caz și cu orice efecte pozitive. Mulțumesc de asemenea tuturor colegilor care au luat cuvântul și doresc de asemenea să mulțumesc și domnului Bakhtiar Guliamov din Uzbekistan, care este aici cu noi. Din păcate însă nu am posibilitatea să îi dau cuvântul dumnealui, însă mi s-a atras atenția că va fi foarte politicos să ne transmită în scris uh, un, o notă ca să ne descrie situația dificilă pe care o traversează țara dumnealui ca urmare a migrării a circa 450 de mii de fugari din țara vecină și o să avem aici niște subiecte de discuție foarte utile, o să ne pregătim ca să putem să discutăm așa cum se cuvine pentru a încerca să soluționăm această problemă umanitară pe cât posibil. Acum 5 minute pauză, astfel încât pre... să poată avea loc biroul extins al președinției, pentru că din câte văd lipsesc principalele partide, coordonatorii principalelor partide. În 5 minute reluăm. Mulțumesc foarte mult!